Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung und das Dragi colegi, vreau să declar deschis această reuniune, această audiere, urându-vă bun venit. Vreau să urez bun venit în special uh, domnului comisar desemnat, domnul doctor Tonio Borg. Pentru ca toată lumea să poate urmări uh, cu, fă, fără probleme această reuniune. O să spun că avem la dispoziție trei ore. Mai întâi uh, va face o declarație de 10 minute domnul Tonio Borg, după care noi vom avea la dispoziție 155 de minute pentru întrebări. Și iată cum am uh, împărțit timpul. Vom avea 10 uh, întrebări mai lungi și 16 mai scurte din partea um, eurodeputaților de la Envi. Și vor uh, participa și colegii noștri de la IMCO cu 7 întrebări lungi și trei scurte. și um, cu o declarație de 3 minute din partea președintelui IMCO Malcolm Harbour, căruia îi urez acum bun venit. Cea de-a treia comisie este cea mm, pentru agricultură. Mm, cei de la agricultură vor adresa 5 întrebări pentru un total de 15 minute. Întrebările lungi, uh, sub formă de ping-pong, un minut întrebarea introductivă, două minute răspunsul, după care 45 de secunde întrebare suplimentară, asta dacă se dorește, și apoi răspunsul. Întrebările, acestea au fost întrebările lungi. Întrebările scurte, 3 minute în total, 50 de secunde pentru întrebare și 2 minute pentru răspuns. Iar sarcina mea și sarcina lui Malcolm Harbour este ca astăzi, celebrând ziua politeții, să ne asigurăm că totul va, se va desfășura într-o manieră, nu așa, politicoasă, pentru asta suntem aici la prezidiu, vrem să avem o audiere corectă. Pentru noi, cei de la Envy, dar și pentru ceilalți, această schimbare a fost una subită și de aceea aș vrea să separăm ceea ce s-a întâmplat la Colegiul Comisarilor de ceea ce se întâmplă astăzi. Azi avem strict audierea domnului Tonio Borg și sperăm să avem o rundă completă de întrebări și răspunsuri fără, fără divagații. Acestea fiind spuse, vreau să începem. Îi dau cuvântul mai întâi domnului comisar desemnat, Tonio Borg. Are la dispoziție 10 minute pentru o declarație introductivă. Vreau să vă rog încă o dată, dragi colegi, nu degeaba am spus că astăzi avem ziua politeții, am pretenția ca toată lumea să ia loc acum, să fie mai liniște în așa fel încât domnul doctor Borg să își poată începe prezentarea. Domnule doctor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentare. Stimați eurodeputați, este o mare onoare să mă aflu astăzi aici, în această clădire, în această instituție, pentru a avea un schimb de vederi cu eurodeputații în calitate de comisar desemnat, având în vedere că ar urma să preiau portofoliul pentru sănătate și protecția consumatorilor. Pentru mine, acest portofoliu reprezintă Europa la fața locului. Practic este un portofoliu al cetățenilor, pentru că avem de a face cu lucruri care țin de viața cotidiană a pacienților și a consumatorilor. În ultimii 20 de ani am fost uh, parlamentar și în ultimii 14 ani partea executivului din Malta deține mai multe portofolii, inclusiv cel pentru afaceri europene. Dacă voi fi numit comisar, voi face tot posibilul pentru a fructifica această experiență în beneficiul cetățenilor europeni declar că relația mea cu Parlamentul European va fi una de cooperare de plină, nu doar pentru că rolul Parlamentului este unul decisiv în procesul legislativ, ci și pentru că eu cred că așa este corect să se întâmple. Vreau ca acest canal de comunicare dintre noi să rămână deschis, fără nicio piedică, să fim sinceri unii cu ceilalți. Eu nu vreau să fac promisiuni de șarte, ci promit să realizez cât mai multe cu putință, acolo unde e posibil. Voi da dovadă de independență și voi fi obiectiv și mai presus de toate, voi fi european. Mare parte din viața mea politică, care cuprinde ultimii 30 de ani, a fost uh, dedicată procesului de aderare a Maltei la Uniunea Europeană. De ce? Pentru că eu cred în valorile europene. Așa că sunt onorat să beneficiez de sprijinul uh, celor două partide malteze reprezentate în Parlamentul European. Uh, iar uh, tradiția malteză vă va arăta că acesta este un eveniment aparte. Sarcina mea, ambiția mea, va fi aceea de a acționa în beneficiul pacienților și al consumatorilor. Voi dori continuitate, voi vrea încredere și voi da dovadă de, uh, de plin angajament, cei trei C în engleză, continuity, confidence and commitment. În ceea ce privește angajamentele asumate de comisie până acum, avem inițiative cheie, precum ar fi Uh, soluționare alternativă și online a disputelor, uh, amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, studiile clinice, uh, dispozitivele medicale, toate aceste lucruri trec prin procedura de codecizie și trebuie să aibă un rezultat optim. Și apoi avem de-a face cu încrederea cetățenilor. Trebuie ca politica mm, cu privire la consumatori să creeze încredere în piața internă, dar și în baza științifică Uh, care ne ghidează în plan politic. Ce înseamnă acest lucru în termeni politici? În ceea ce privește sănătatea, prioritatea mea numărul 1 ar fi aceea de a prezenta foarte rapid o propunere ambițioasă în ceea ce privește produsele pe bază de tabac. Fumatul este principala cauză a deceselor premature. 95% din totalul fumătorilor încep să fumeze mai repede de 25 de ani, 70% chiar înainte de 18 ani. Eu am aprins prima țigară la 16 ani, recunosc. Așa că vreau să, re, să revizuim directiva în ceea ce privește uh, produsele pe bază de tabac astfel încât să asigurăm, piața internă, să asigurăm o piață internă pe deplin funcțională, funcțională, cu un nivel ridicat de protecție. E vorba de o propunere care vizează aspirațiile cetățenilor noștri. Avem instrumentele necesare, contez pe ajutorul dumneavoastră pentru a finaliza acest dosar. A doua mea prioritate vizează situația pacienților din Uniunea Europeană, vreau să ajutăm statele membre pentru a se adapta uh, în fața provocărilor prezentate de um, bolile cronice, al căror număr crește din ce în ce mai mult. Carta Drepturilor Fundamentale uh, stipulează dreptul fiecărui cetățean la servicii decente de sănătate. De asemenea, vreau să îmbunătățim eficiența sistemelor de sănătate existente, și pentru asta trebuie să pune la dispoziția statelor membre toate instrumentele care există deja. Sunt convins de faptul că, învățând unii de la alții, vom obține foarte mult. Sănătatea este o investiție, nu doar un cost. Și cred că este o valoare în sine, nu este doar ceva suplimentar sau uh, complementar altor uh, interese. Și acum, domnule președinte, permiteți-mi să continui în limba mea maternă, o limbă oficială a Uniunii Europene. În ceea ce privește politica de protecție a consumatorilor, vă promit că în cazul în care voi fi numit comisar, voi face tot posibilul pentru a proteja interesele consumatorilor asumându-mi leadership în acest domeniu. Pentru asta, cadrul legislativ trebuie să fie implementat, în așa fel încât drepturile consumatorului să devină o realitate la nivelul întregii piețe unice, astfel încât interesele consumatorilor să fie reflectate la nivel politic, comunitar. Piața unică trebuie să existe pentru a da curs intereselor consumatorilor. Pentru asta e necesar să investim în încrederea consumatorilor în piața unică. Doar așa Uniunea Europeană uh, se va redresa din punct de vedere economic. Cel mai important pentru consumatori este să existe siguranță. La începutul anului viitor, împreună cu vicepreședintele Tajani, voi prezenta un pachet în ceea ce privește uh, supravegherea pieței și siguranța produselor. Asta pentru a simplifica normele în vigoare și pentru a îmbunătăți, uh, pentru a îmbunătăți mă scuzați, monitorizarea pieței. Acest pachet va fi dovada că siguranța nu trebuie să vină pe spuza competitivității. Ba din potrivă, siguranța este o investiție în competitivitate, deoarece garantând cele mai înalte standarde de, de siguranță, Uniunea Europeană va ocupa un loc fruntaș în lume la acest capitol. O altă inițiativă legislativă pe care mi-o voi asuma la începutul anului viitor, dacă voi fi numit uh, comisar, împreună cu comisarul Barnier de data aceasta, se referă la conturile bancare. Vrem să ne asigurăm de faptul că consumatorii vor beneficia de toate informațiile necesare, informații transparente, cu privire la conturile lor bancare. Revenind în engleză, domnule președinte, în ceea ce privește sectorul alimentar, Uniunea Europeană a parcurs o cale lungă și acum ne putem mândri cu un, unul dintre cele mai înalte nivele de siguranță alimentară în lume. Avem uh, niște standarde științifice extrem de ridicate și tot pe elementele științifice mă voi baza și în momentul în care voi întreprinde diverse acțiuni la comisie. Trebuie să implementăm normele existente și trebuie să recunoaștem că mereu există loc de îmbunătățire. Voi prezenta un pachet de propuneri în ceea ce privește uh, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, în ceea ce privește semințele și cheltuielile cu alimente și furaje pentru perioada 2014-2020. Vrem să simplificăm regulile și să uh, contribuim la implementarea uh, eficientă. De asemenea, trebuie să acoperim și lacuna clonării. Ambiția mea este aceea de a prezenta o propunere um, o propunere juridică în ceea ce privește um, produsele alimentare noi. Asta se va întâmpla la anul. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, permiteți-mi să subliniez importanța acestui sector. Și tratatul face trimitere la importanța bunăstării animalelor. De aceea mă voi axa și eu exact pe acest uh, aspect. Am văzut exact ce se întâmplă în momentul în care acționăm cu hotărâre în plan comunitar. De exemplu, am văzut ce s-a întâmplat uh, în ceea ce privește găinile ouătoare. La fel uh, o să La fel, o să acționez pe mai departe pentru a asigura bunăstarea animalelor în ceea ce privește transportul și nu numai, deci în toate sectoarele. În concluzie, domnule președinte, stimați eurodeputați, având în vedere că trecem printr-o criză economică și financiară, tendința este aceea de a reduce cheltuielile pe toate planurile. Pentru mine, un element cheie este acela de a mă asigura că atunci când bugetul este redus, reducerea e făcută într-o manieră inteligentă, ținându-se cont de nevoia de a proteja pe cei mai slabi și mai vulnerabili din societate. Europa nu ar trebui să-și piardă compasul social. Sănătatea, politicile de protecție a consumatorilor reprezintă domenii în care mediul comunitar trebuie să, în care trebuie să acționăm, mă în plan comunitar. Dacă voi câștiga încrederea dumneavoastră, vă promit că voi face tot posibilul, voi depune toate eforturile necesare pentru ca împreună cu Parlamentul European să realizăm aceste politici pentru o mai bună Uniune Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului Tonio Borg și acum începem runda de întrebări. Au cuvântul coordonatorii, o întrebare scurtă mai întâi, domnul Peter Lize. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru prezentarea făcută. Aș vrea să cer câteva detalii în ceea ce privește propunerea de directivă pentru produsele pe bază de tabac. O propunere care a fost amânată de mai multe ori și în ciuda uh, afirmațiilor făcute de dumneavoastră, unii consideră că acest uh, dosar este pierdut definitiv. Eu uh, sunt foarte interesată de ceea ce se va întâmpla. Mă interesează un calendar, puteți să ne oferiți mai multe detalii în acest sens, aveți câteva uh, chestiuni de conținut care vă interesează în mod special și cum anume vă veți investi toată energia pentru a, ne, uh, pentru a vă asigura că nu va mai exista niciun fel de tergiversare. Mulțumesc! Două minute, domnul comisar, pentru răspuns. I believe that the tobacco directive eu cred că această directivă nu e deloc moartă, e cât se poate de vie. De-a lungul carierei mele politice, am ținut să fac promisiuni pe care le pot uh, respecta, pentru că mereu există un efect de bumerang în ceea ce privește promisiunile neonorate. Și pot să vă promit acum un lucru. Dacă voi fi numit comisar, prima mea acțiune va fi aceea de a trimite acest dosar uh, către, spre consultare și de a adopta propunerea în ianuarie. Eu nu inventez aceste date, am verificat calendarul și pot să vă spun că am fost chiar încurajat de președintele Barroso să mă țin de acest calendar, așa că acum vorbesc în termeni foarte reali, pot furniza rezultate concrete și sunt convins că asta se va întâmpla și sunt convins că dacă vom progresa cu acest dosar, atunci voi beneficia de ajutorul dumneavoastră. Sigur că directiva, nefiind încă adoptată, e în uh, confidențialitate la colegiu, dar pot să vă spun cam ce ar trebui să conțină, în opinia mea. În primul rând, eu cred că produsele uh, pe bază de tabac ar trebui să arate ca atare și să aibă un gust specific. Ne bazăm uh, pe articolul 104 din tratat, care garantează pe piața internă un nivel sporit de protecția sănătății umane. Ar trebui să protejăm și pe cei tineri. Toate statisticile arată că uh, un procent ridicat al celor care fumează pentru prima dată uh, este reprezentat de un grup foarte tânăr. De asemenea, femeile au ajuns să fumeze mai mult decât bărbații. Așa că trebuie să abordăm această problemă ca atare prezentând produsele pe bază de tabac ca atare și uh, protejându-i pe tineri printr-o campanie de sensibilizare. Sigur că mai sunt și alte lucruri care trebuie incluse aici, de exemplu, să nu facem nicio diferență între un produs pe bază de tabac și altul, pentru că toate sunt dăunătoare. Mulțumesc. Linda McEvan, următoarea întrebare. Sunt aici, în partea cealaltă, domnule comisar desemnat ați vorbit despre apărarea valorilor europene, în special Carta Drepturilor Fundamentale. Însă, vreau să-mi răspundeți cum se împacă acest lucru cu ceea ce auzim despre activitățile dumneavoastră din Malta, în special în ceea ce privește drepturile femeii și avortul. Ați dorit să înăspriți legea în Malta e, punând avortul în afara legii și chiar ați încercat să împiedicați accesul femeilor însărcinate în străinătate unde ar putea să aibă avort. De asemenea, avem preocupări în legătură cu discriminarea persoanelor în funcție de orientarea sexuală. Ați fost unul dintre cei care ați încercat să nu implementați legislația europeană cu privire la libera circulație. De asemenea, ați încercat să nu apărați drepturile egale pe piața imobiliară din Malta. Puteți să explicați aceste remarci și cum se potrivesc acestea cu cineva care dorește să fie comisar european? Vă mulțumesc, spune președintele, vă rog, respectați timpul de vorbire. Două minute, domnului comisar desemnat. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește avortul, tratatele sunt foarte clare și că decizia aparține statelor membre dacă se decide dacă se permite sau nu avortul. Deci, ca comisar european, voi respecta tratatele, voi respecta și Cartea, Cartea Drepturilor Fundamentale și voi respecta principiul subsidiarității, care nu permite comisiei să se implice în aceste drepturi. Însă aș dori să clarific un lucru, pentru că am aici un articol de ziar, un reportaj de acum 14 ani, unde mi s-a pus o întrebare foarte clară, și anume dacă ar trebui să permitem unei doamne însărcinate malteze să călătorească în Anglia să aibă un avort. Este vorba de Times of Malta, 1998, a fost întrebat Uh, dacă, este, dacă sunt de acord că această doamnă face ceva ilegal. Și am, am răspuns. Am declarat public că sunt împotriva avortului, însă consider că legal această femeie nu a comis nici o infracțiune, faptul că a călătorit în Anglia pentru a avea un avort. Legea penală din Malta se referă pe teritoriul maltez am fost criticat pentru aceste remarci, s-a făcut și o declarație uh, ca o reacție la comentariile domnului Tonio Borgi, domnul Cutare a spus că uh, i s-a părut foarte ciudat că domnul Tonio Borgi, membru al Partidului Creștin Democrat, a declarat că nu, această femeie nu a făcut nici nimic ilegal. În ceea ce privește orientarea sexuală, în acest an, am contribuit la elaborarea unei legi care va reglementa relațiile în afara căsătoriei, inclusiv uh, căsătoriile de același sex și am votat în acest an uh, o lege care crește pedepsele împotriva celor care acționează împotriva uh, cuplurilor de același sex. Este o lege care luptă împotriva, împotriva discriminării și care este acum în vigoare în Malta și datorită mie. Întrebare suplimentară? Da? Cum vă vor afecta aceste opinii în decizii din Colegiul Comisarilor în ceea ce privește cercetarea uh, cu celule sușă sau uh, decizii legate de planificarea familială? Vă rog, domnule Polci. Un minut. Voi respecta toate programele comisiei deja decise. și explic de ce. Pentru că aceste programe deja au fost decise. Există principiul colegialității și statele au legi diferite, legi care trebuie să fie adoptate conform poziției juridice în fiecare stat. Deci nu am vreo problemă, în ciuda credințelor personale, ca programele să fie adoptate conform legilor din statele membre. Nu doar din Uniunea Europeană, ci și din afară. Principiul Altfel s-ar încălca principiul subsidiarității. Fiecare stat, fie că permite avortul sau nu, are dreptul uh, să facă ceea ce dorește, însă și de asemenea nimeni din afară nu are dreptul să se implice în aceste decizii naționale. Eu voi fi, după cum am spus, un comisar european, nu voi fi un comisar maltez. Voi fi un comisar european nominalizat de Malta. Chris Davis, one minute, please. Chris Davis, un minut. Domnule comisar desemnat, nu mă îndoiesc de uh, capacitățile dumneavoastră, însă chestionez opiniile dumneavoastră. Malta este un stat conservator și dumneavoastră păreți a fi la partea cea mai extremă. Ați făcut uh, remarci de prost gust, chiar homofobe împotriva cuplurilor de același sex v-ați opus legii divorțului din Malta și nu sunt de acord cu uh, vederile dumneavoastră în ceea ce privește avortul și donarea de uh, spermatozoizi. Însă acum avem ceea ce se apropie de o, alege, de o campanie electorală. De ce ar trebui să vă votăm? De, aceea, de ce ar trebui să vă votez eu pe dumneavoastră de ce să nu obligăm guvernul maltez să, depună un, să prezinte un candidat ale căror opinii ne reprezintă mai mult? Domnul Borgi. Bineînțeles, alegerea este a dumneavoastră. Eu sunt aici pentru a vedea cum pot să clarific lucrurile și declarațiile mele anterioare. Niciodată nu m-am opus relațiilor în afara uh, Eh, căsătoriei. Chiar eu am contribuit și am susținut un proiect de lege ca relațiile extramaritale și de același sex să fie reglementate pentru a putea să acorde drepturi și obligații juridice. Este mai mult decât ceea ce se întâmplă în anumite state membre. Știți că anumite state nu au reglementat aceste relații. Dacă acest proiect de lege va fi aprobat, înseamnă că vor exista drepturi juridice și un parteneriat poate să fie înregistrat în registrul în stării civile uh, și acest lucru se va aplica cuplurilor de același sex și heterosexuale. Este un pas foarte mare înainte, după părerea mea. Va însemna și că uh, Uh, pot să apară uh, cupluri de același sex menționate în contracte de închiriere. Într-o dezbatere acum trei ani am spus că ar fi incorrect în dreptul imobiliar din Malta să se includă o referire la relații din afara căsătoriei fără să existe un cadru legal și să se facă acest lucru retroactiv pentru că acest lucru ar fi injust față de proprietarul uh, apartamentului. Aceasta am încercat să fac prin amendamentul meu care nu a fost adoptat de către guvern, însă prin noua lege imobiliară acest lucru va fi clarificat pentru noile contracte. Nu voi intra în detalii foarte tehnice, însă este vorba de singura remarcă pe care am făcut-o. Niciodată, niciodată nu am făcut remarci de prost gust. Uh, s-a distribuit o remarcă prin care mi se atribuie că am spus că trebuie să-i suportăm pe gay. Eu nu am spus niciodată așa ceva. Am votat în favoarea creșterii pedepsei celor care îi atacă pe uh, homosexuali. Domnule Davis, doriți să puneți o întrebare suplimentară? Well, thank you for your response. Mulțumesc pentru răspuns, însă în mod clar primim informații contradictorii în legătură cu ceea ce ați fi spus sau nu. Întotdeauna mă întorc la, referen, la răspunsul de la referendumul irlandez, unde s-a spus că dacă nu înțelegi sau nu știi, să votezi împotrivă. În ceea ce privește portofoliul dumneavoastră, putem fi siguri că opiniile dumneavoastră sociale nu vor fi reflectate în interpretarea dumneavoastră pe care o dați legislației comunitare în mod discriminatoriu. Domnule Borgi. mă voi baza pe Cartea Drepturilor, Cartea Drepturilor Fundamentale. Este carta și adaug, am susținut-o și în guvern. Am avut o discuție și la noi în țară, ca și în alte state, dacă să ratificăm această carte. Și eu am susținut carta, nu doar pentru că susțin drepturile omului. Am participat la legislația pentru a elimina pedeapsa cu moartea din Malta, pentru a uh, elimina discriminarea împotriva copiilor născuți în afara căsătoriei, predau la Universitatea din Malta în legătură cu drepturile omului, așadar, Carta Drepturilor Fundamentale îmi este foarte apropiată. Țin la această cartă și articolul 21 spune foarte clar că orice fel de discriminare pe bază de gen, pe orientare sexuală este interzisă, respect această cartă această carte îmi va uh, ghida drumul înainte. Vă mulțumesc, doamna Satu Hasi, un minut. Mulțumesc, aș dori să continui în sensul observațiilor lui Linda McAven și Chris Davis. S-a spus că atunci când ați fost ministru de externe al Maltei, Malta a fost statul european care a blocat susținerea puternică europeană pentru inițiative importante referitoare la drepturile omului și drepturile femeii. Aș dori să știu dacă în dezvoltarea și cooperarea comunitară, dacă veți susține drepturi de uh, sănătate sexuală și reproductivă în afara Uniunii. Și aș dori să știu care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu aceste probleme în ceea ce uh, privește lupta împotriva HIV-SIDA, aceste epidemii, și în ceea ce privește sănătatea cetățenilor europeni. Domnule Borci? Am fost ministru de externe timp de ani de zile și nu am fost implicat în probleme legate de dezvoltare. Deci asta trebuie să fie o problemă pe care să o tratați cu ministrul respectiv. Dezvoltarea uh, cade în portofoliul unui alt comisar și uh, probleme de sănătate țin de problema subsidiarității. În ceea ce privește HIV-SIDA, Mulțumită Domnului, astăzi această boală nu mai este o sentință, o condamnare la moarte. Trebuie să aplaudăm uh, lup, uh, progresele care au fost înregistrate în lupta împotriva HIV-SIDA. Trebuie să punem accentul pe prevenție, pe diagnostic și pe uh, vindecare. Și trebuie să eliminăm stigmatul care este aruncat asupra persoanelor care suferă o tragedie a timpurilor noastre. Și dacă voi fi numit, voi participa și la conferința care va fi organizată în curând de UNAIDS în ceea ce privește SIDA și drepturile omului, pentru că este și o problemă legată de drepturile omului și pot să vă asigur, doamnă Hasi, că voi fi comisar european și în acest sens. Thank you very much. Satuasi, again. Mulțumesc, doamna Satu Hasi. Întrebare suplimentară? Aș dori să clarific puțin lucrurile. Sunteți de acord cu mine și cu majoritatea Parlamentului că respectarea drepturilor homosexualilor, de asemenea, educația sexuală pentru adolescenți în special, că aceste probleme sunt importante în lupta împotriva HIV-SIDA și în uh, protecția sănătății cetățenilor în general. Domnule Borgi, cred că există încă discriminare în toate statele membre care contravin articolului 21. Uh, Trebuie să identificăm acest, această discriminare și să o eliminăm. Cred că nu trebuie să uh, întrebăm uh, o persoană dacă este heterosexuală sau nu. Trebuie să uh, punem accentul pe comportamentul sexual care poate să fie riscant. Pentru cei implicați în această problemă, Uh, ar putea să fie un exemplu de, de discriminare care apare într-o serie de state membre unde se pune accentul pe orientarea sexuală. Vă mulțumesc. Grupul meu vede această audiere ca o oportunitate pentru a vă evalua în legătură cu cunoașterea portofoliului. Vă reamintesc că politicile de sănătate și serviciile de sănătate rămân în competența statelor membre. În ceea ce privește directiva testelor clinice, o directivă foarte controversată, în ciuda obiectivelor lăudabile, testele clinice au scăzut cu 20% din 2004. Lungimea acestor, durata acestor teste a crescut cu 90% și a crescut foarte mult și birocrația cum vreți să susțineți uh, domeniile pentru a exista mai multă cercetare în domeniu. Directiva testelor clinice care este în discuție în momentul actual a fost propusă în scopul pe care l-ați menționat. Și anume că au scăz, a scăzut numărul de teste clinice și de aceea Comisia a crezut că este în măsură să intervină cu această directivă, nu pentru ca testele să devină mai nesigure, ci pentru a reduce birocrația și pentru a avea pe cât de multe teste clinice este posibil în parametrii de siguranță. De asemenea, este nevoia de consimțământul informat al celor implicați în aceste teste și dacă ne uităm la statistici, majoritatea companiilor și instituțiilor care solicită teste clinice nu, sunt, nu fac parte din industria farmaceutică, ci și este vorba și de a instituții academice. Trebuie să reducem birocrația pentru a face ca testele clinice să devină mai, mai comune, să uh, scădem birocrația, însă cu respectarea principiilor tratatelor. Au existat critici acum, în sensul că, nu, că directiva nu cere testări obligatorii. Mi se spune că acest lucru se datorează faptului că s-a luat decizia să se respecte principiul subsidiarității, pentru că acum în statele membre există comisii de etică la nivel național care pot să evalueze testele clinice respective și de aceea nu s-a considerat oportun să existe o evaluare etică la nivel european. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc. Propunerea cere ca fiecare stat membru să înființeze mecanisme de recompensare separate. Cum vedeți acest sistem și cine va ajunge să financeze sau să suporte costurile? Nu vrem ca statele membre să ajungă să plătească pentru aceste teste. Care este părerea dumneavoastră? Scopul este de a reduce birocrația, nu de a o crește. Așadar, intenția Comisiei este de a face ca instituțiile pe care le-ați menționat să aibă acces mai ușor la teste clinice. Includerea unor organisme naționale de identificare este apare în uh, directivă pentru a ajuta la acest proces. Bineînțeles că lucrurile pot fi discutate mai în profunzime când se va ajunge la stadiul legislativ, Însă sunt sigur că controversele care există acum vor putea să fie rezolvate și eu, ca și comisar, voi contribui ca intermediar onest să la eliminarea controverselor. Va fi o directivă care va trebui aprobată în mandatul actual, a fost propusă în iulie 2012 și discuțiile continuă. Sper așadar să se ajungă la o decizie și la un acord în mandatul actual. Klarstellen. Mulțumesc. Vreau să clarific un lucru. Nu știu dacă nu ați fost de față și nu ați urmărit uh, regulile pe care le-am explicat eu. Uh, adresați o întrebare și aveți dreptul la întrebare adițională pentru clarificări, nu pentru a adresa o altă întrebare. Așa că aș vrea să se respecte asta. Voi fi foarte atent. Urmează Katika Liotard. Ja, dank u wel. Ik zit hier achter voor u. Hallo? Ja? Mulțumesc, sunt aici. Aici, în spatele sălii. În calitate de comisar responsabil de sănătatea publică, rolul dumneavoastră este foarte important pentru sănătatea publică în Europa. Probabil că sunteți conștienți de faptul că există multe inegalități în ceea ce privește asistența sanitară publică pentru femei, bărbați, heterosexuali și homosexuali și de asemenea între populația locală și imigranți. Dumneavoastră trebuie să faceți față acestor inegalități, să fiți avocatul sănătății publice pentru femei și din studii s-a constatat că uh, în țările unde avortul nu este reglementat, riscul de sănătate pentru femei este crescut. Dumneavoastră veți acționa în calitate de comisar european, însă, pe de altă parte, trebuie să susțineți nivelul înalt de protecție și de sănătate europeană în general. Și atunci vreau să vă întreb, în calitate de comisar, puteți acționa în Malta și puteți uh, Uh, promova sănătatea femeii în Malta în uh, cazuri de avort? Mulțumesc. On the health inequalities. În ceea ce privește inegalitățile în domeniul sănătății, cred că ar trebui să avem o politică de coeziune, așa cum există una în domeniul economic. Ar trebui să ne gândim la o politică de coeziune pentru aceste inegalități în domeniul sănătății. Dacă vedem care sunt datele statistice, e clar că în domeniul sănătății, în elemente cheie, există inegalități foarte mari. Și aici vorbim doar de Uniunea Europeană. Vorbim despre rata mortalității infantile sau a, a femeilor, speranța de viață, speranța de viață într-o condiție bună de viață. Țara mea, întâmplător, se află pe primul loc din acest punct de vedere. Dar dacă vedem ce se întâmplă cu aceste inegalități, e oarecum rușinos și uh, poate nu chiar rușin, rușinos, dar este oricum îngrijorător faptul că există astfel de inegalități și trebuie să avem grijă de copii și de cei în vârstă care sunt cei care au cel mai mult de suferit. Referitor la cea a doua parte a întrebării dumneavoastră, repet ce am spus mai devreme, este vorba de o decizie pe care o iau statele membre. Comisia nu are dreptul să intervină și chiar dacă am dori să intervenim în astfel de decizii, nu putem să o facem și eu voi respecta tratatul. Așa cum uh, am spus, uh, articolul 168 al tratatului precizează foarte clar că domeniul sănătății este de competența exclusivă a statelor membre. Și, bineînțeles, eu voi respecta această regulă a tratatului în calitate de comisar european. Și în acele țări unde această practică este legală, vom continua cu programele așa cum sunt ele – Acolo unde nu, este decizia statelor membre care pot să o ia așa cum vor. Mulțumesc. Ja, ik zou toch... Întrebare suplimentară? Da. Aș vrea să știu însă dacă în Malta veți uh, aplica în mod activ ceea ce tocmai ați spus, și anume mai precis, Vreau să știu dacă veți încerca să luptați împotriva avortului uh, ilegal și dacă veți promova utilizarea uh, prezervativelor. Sie hat das Recht, sie hat das Recht eine Zusatzfrage zu stellen. Are dreptul la o întrebare suplimentară, nu? Tocmai asta a făcut. Așa că aș vrea să cer domnului comisar uh, desemnat să răspundă. Avem reguli pe care ni le-am impus noi înșine să le respectăm și să respectăm și timpul alocat. Dacă nu, nu se mai ajunge la ultima rundă de întrebări și colegii nu mai pot lua cuvântul. Vă rog, domnule comisar desemnat. Today is the International Day of Courtesy. I will courtesy. Din curtoazie voi răspunde că nu știu să existe a, nu există vreun caz în Malta pe care să-l cunosc unde să fi fost astfel de probleme cu contracepție, așa că dacă doriți puteți să vizitați Malta să vedeți cu ochii dumneavoastră. Noi nu avem nimic împotriva contracepției și mi-aduc aminte că pe vremea studenției mele, în Connecticut, se interzisese contracepția, dar Malta n-a făcut niciodată așa, așa ceva. E vorba de o alegere liberă a cetățenilor și aceasta ar fi nu numai împotriva Cartei Drepturilor Fundamentale, a Drepturilor Fundamentale, ci și împotriva Constituției malteze. De ce e important ca astfel de concepții greșite să dispară? Malta este o parte a Uniunii Europene și, bineînțeles, că are propriile sale tradiții și nu am venit aici pentru a susține în mod uh, patriotic uh, propria mea țară. Dar atunci când se depășesc anumite linii uh, roșii, cred că trebuie să reacționez. Celelalte chestiuni referitoare la avort, și ceea ce ați spus mai devreme. După cum știți, Comisia a avut întotdeauna aceeași poziție. E vorba de chestiuni care sunt uh, decise în mod exclusiv de către statele membre. Atunci când se răspunde din partea, uh, se răspunde celor care doresc să liberalizeze aceste practici sau din potrivă vor să le uh, restricționeze. De fiecare dată răspunsul a fost același și acesta este și al meu. Mulțumesc, uh, doamna Scoda, următoarea întrebare. Grazie, președinte. Domnul Scoda, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Lobbyul industriei a făcut să se câștige bani în jur de 300.000 de euro și vreau să știu dacă comisia are de gând să facă o propunere ceea ce privește etichetarea uh, facultativă. BCE-ul arăta că e nevoie de informații precise care să fie acordate consumatorilor. Noi nu dorim doar să susținem uh, bunăstarea cetățenilor și a, um, a sănătăților, ci avem nevoie de niște condiții bune a, uh, care să fie aplicate creșterii animalelor. Și a, um, cei care cresc animale s-au pronunțat împotriva unei astfel de etichetări uh, facultative se pare că, pe de altă parte, că există și informații necertificate pe aceste etichete și ar fi foarte greu de controlat, în special atunci când produsele vin din afara Uniunii Europene. La Colegiul Comisarilor, dumneavoastră ați susține crescătorii de animale sau din potriva? Domnule Borci, vă rog. On the question of voluntary labeling, I în ceea ce privește etichetarea, eliminarea acesteia nu înseamnă că nu putem uh, face etichete în mod voluntar, dar aceste etichete nu trebuie să fie înșelătoare. Acest element este esențial. Pentru că, până la urmă, informațiile care se află pe etichetă și pe care uh, le transmitem, practic, mai departe, au sens doar dacă nu induc în eroare. Deci, nu trebuie utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost uh, făcute. De aceea pot să vă asigur că, în ciuda a eliminării acestei reguli, Etichetarea va rămâne în continuare voluntară, va putea fi făcută dacă respectă regulile existente și anume acelea de a nu induce în eroare consumatorii. Dacă vorbim despre piața internă sau despre produse alimentare sau orice alte produse conexe. Trebuie să ținem cont că o piață internă cu 500 de milioane de consumatori reprezintă o povară mult mai mare pentru noi pentru a proteja consumatorii, pentru că nu mai există niciun fel de bariere comerciale, așa cum se întâmplă și în spațiul Schengen. Odată intrați, după aceea poți să te miști înăuntru cum vrei. și piața internă a fost creată pentru consumator și nu viceversa. Mulțumesc. Am terminat prima rundă de întrebări și răspunsuri și trecem acum direct la cea de-a doua rundă. De data aceasta avem nouă întrebări de la Envy. Sunt întrebările scurte. Ce înseamnă asta? 50 de secunde pentru o întrebare și apoi Două minute îi dăm uh, comisarului de senat pentru răspuns. Vă rog insistent să respectați timpul alocat, pentru că mai sunt și alți colegi care vor să adreseze întrebări. Doamna Françoise Grostet, 50 de secunde. Mulțumesc. Domnule Borci, întrebarea mea în legătură cu un dosar în curs care are de-a face cu portofoliul dumneavoastră. Cel de-al treilea program de sănătate pe perioada 2014-2020. Acordul în prima lectură cu Parlamentul și cu Consiliu nu va fi acceptat de Parlament decât dacă există o alocare financiară foarte clară. Care este poziția dumneavoastră cu 10 zile înaintea Consiliului European Extraordinar din noiembrie, unde când știm că dezbaterile bugetare sunt foarte uh, delicate la ora actuală. Ar trebui să se aplice foarte bine directiva serviciilor în legătură cu îngrijirile medicale transfrontaliere și aceasta până la sfârșitul anului 2013 ar trebui să fie implementată. Mulțumesc, domnule Borci. Yes, this is my, my aim. Acesta este și obiectivul meu doamnă Grostet, dacă m-ați fi întrebat, aș fi preferat să avem mai mulți bani pentru programele de sănătate, pentru că cred că 64 de milioane pentru 500 milioane de consumatori ar reveni cam la 2 euro pe cap de locuitor, deci nu e prea mult. Dar trăim momente dificile în ziua de astăzi și trebuie să prezentăm propunerile și programele noastre, să avem în continuare inițiative ținând cont de programele și de finanțările pe care le avem astăzi. Știu că procesul uh, trialogului este în curs și sunt foarte aproape de dorințele Parlamentului, nu doar pentru că e uh, bine să, fiu, să am această poziție acum, ci pentru că este corect, pentru că dumneavoastră, practic, sunteți o reflexie a opiniei publice generale. Dumneavoastră sunteți aripa democrată, democratică a, a Uniunii Europene. Eu aparțin uh, unui sistem în care pentru a fi ministru trebuie să fii și deputat, dar toți dumneavoastră ați fost aleși de către cetățenii uh, țărilor pe care le reprezentați și știți care sunt prioritățile în ceea ce privește domeniul sănătății. Ar fi bine să discutăm împreună, să vedem uh, care este problema acestor programe, diferențele, inegalitățile uh, și lupta împotriva bolilor cronice. Această luptă împotriva bolilor cronice ar trebui să se facă ținând cont de factorii de risc care afectează o serie de boli cum ar fi, de exemplu, alimentația, alcoolul, consumul de tutun, activitatea fizică. Toate acestea sunt uh, elemente importante pentru a lupta nu numai împotriva unei boli, ci a mai multor boli. Sper să avem timp să discutăm aceste lucruri împreună cu dumneavoastră și cu alții pentru a pregăti terenul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Estrela. 50 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Borg, convingerile dumneavoastră personale în legătură cu drepturile femeii și avortul sunt cunoscute. În această audiere, dumneavoastră vă puneți drept uh, scut în față principiul subsidiarității pentru a nu răspunde întrebărilor care nu sunt prea comode. Domnule Borș, ce fel de garanții de imparțialitate și de independență ne puteți oferi în calitate nu doar de comisar pentru sănătate, ci uh, și în ceea ce privește participarea dumneavoastră în colegiul de comisar atunci când se vor lua decizii referitoare la drepturile uh, Uh, sexuale și de, reprodu- de reproducere ale femeilor. Și mă refer aici uh, la drepturile femeii în general, nu doar în Europeană, ci și în țările în curs de dezvoltare. Avem nevoie de un răspuns foarte clar și concret din partea dumneavoastră. Domnule Borș, vă rog. lawyer. E adevărat, sunt avocat. Dar uh, nu încerc să mă apăr în niciun fel. Tratatele există și ele trebuie aplicate dacă ne plac sau nu, asta e cu totul altceva, trebuie să le aplicăm. Și tratatele sunt foarte clare în legătură cu chestiunile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Și v-am răspuns foarte sincer. N-am venit aici pentru a renunța la convingerile mele personale, pentru că ar fi foarte ipocrit și m-ați vedea imediat făcând acest lucru. Ceea ce pot să vă promit este să uh, respect regulile și acestea sunt foarte clare. Uh, dacă ești comisar european, atunci trebuie să respecti regula colegialității și slavă Domnului că e așa, pentru că altfel am avea 27 de poziții diferite și trebuie respectat principiul subsidiarității. Și aceasta nu înseamnă să-i protejezi pe cei care nu urmează practicile majorității statelor membre. Nu, ci invers. Comisia nu poate uh, interveni, interfera în programe care există în anumite state membre și unde se practică acest lucru din cauza majorității în, acea, în acel stat membru. De aceea nu voi interveni pentru că nu vreau să o fac, n-am dreptul să o fac și pentru că aș încălca tratatul dacă aș face-o și pentru că n-am niciun motiv să o fac. Asta nu înseamnă să îmi pun o pavăză în față, nu, pur și simplu înseamnă să respect tratatele așa cum sunt ele. Eu îmi doresc să fiu comisar european și în viața mea politică, care are acum peste 30 de ani, am luptat întotdeauna pentru ca Malta să intre în Uniunea Europeană. De ce? Pentru a avea parte de fondurile structurale? Poate, însă prima mea intenție era aceea de a încora Malta în Uniunea Europeană din, partea, din pricina valorilor care există în Uniunea Europeană. Și o țară care se află la periferie are și mai mult interesul să se ancoreze practic de acest centru al Europei și de valorile care există acolo, valori pe care noi le prețuim pentru că sunt și o parte a valorilor noastre. Și faptul că am aderat la Uniunea Europeană a însemnat ca Malta să devină odată pentru totdeauna reprezentanta valorilor europene. Mulțumesc! Ich möchte noch mal an die Gäste appellieren, die in der letzten Fac încă o dată un apel la invitații din uh, ultimul rând, ultimul și penultimul rând. Nu suntem uh, pe stadionul de fotbal, nu suntem nici la un concert pop, ci suntem la o audiere a unui comisar uh, democrat și dacă sunteți sau nu de acord cu ceea ce se vehiculează aici în sală. Uh, vă rog frumos să vă abțineți, eurodeputații pot reacționa, dar nu și dumneavoastră. Vrem să avem uh, un cadru uh, optim pentru desfășurarea acestei audieri. Domnul Peter le are cuvântul acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă pun o întrebare. Știm că boala cancerului este mai rapidă decât rezultatele pe care le putem găsi noi pentru ea. Și vreau să vă întreb cum puteți îmbunătăți situația pentru cancer în Europa și în special prevenirea acestei boli. Am salutat faptul că ați făcut această prezentare aici și de asemenea că ați vorbit de principiul securității înainte principiului competitivității în ceea ce privește securitatea alimentară. Vă rog, domnule Borci. Is there in a family nu cred că există vreo familie în Europeană care să nu fie afectată de cancer. Cu toții avem, mai aproape sau mai departe, un membru al familiei noastre care a suferit de această boală. Și eu mă număr printre aceștia. Și bineînțeles că primul lucru nu este acela de a trata boala atunci când este diagnosticată, ci cel mai important este să încerci să o previi. Știm că există multe feluri de cancer care pot fi prevenite. Și dacă vedem care este bugetul de sănătate în statele membre, ne dăm seama că 3% din toate cheltuielile publice sunt destinate prevenirii și 97% tratamentului. Nu va fi ușor să schimbăm aceste cifre, dar ele trebuie îmbunătățite. Și boala pe care ați menționat-o dumneavoastră, cancerul. În acest domeniu, programul cel mai important și cred că aici serviciile mele ar putea să-și aducă contribuția, este acela de a încuraja a, detectarea precoce a cancerului acel screening. De exemplu, um, acest screening pentru cancerul la sân a salvat multe vieți omenești în țara mea dacă acest screening este realizat așa cum trebuie. Și de asemenea, toate chestiunile generale pe care le-am menționat mai devreme, lupta împotriva bolilor, împotriva bolilor cronice, uh, boli cardiovasculare, cancer, pentru că acestea sunt principalele uh, cauze de moarte în Uniunea Europeană, lupta împotriva surselor acestor boli, uh, alimentația sănătoasă, consumul de alcool, tutun și așa mai departe. Există într-adevăr obiective care nu sunt ușor de atins, dar ne putem stabili astfel de obiective pentru a putea scădea uh, rata incidenței acestor boli. Mulțumesc! Și acum Domnul Paniu, mulțumesc, domnule Borci. Ați spus de mai multe ori că doriți să fiți uh, un comisar care să vorbească cu sinceritate și transparență. Și vreau să vă întreb un lucru care cred că are de-a face cu transparența și transparența foarte importantă, mai importantă decât a fost pentru predecesorul dumneavoastră. A fost uh, o întrebare care a fost pusă prin publicarea unui raport uh, în, referitor la patru agenții europene, un raport publicat de Curtea de Conturi și unde se arată că niciuna dintre agențiile respective n-a reușit să gestioneze această chestiune așa cum trebuia. Așa că vreau să vă întreb cum aveți de gând să faceți o reformă profundă la nivel european în urma recomandărilor făcute de Curtea de Conturi în două chestiuni foarte clare, și anume reevaluarea riscurilor în ceea ce privește bisfenolul A și a aspartanului. Și aici uh, ar răspunde și îngrijorărilor manifestate de domnul Peter în legătură cu cancerul. Thank you for that question because I... Mulțumesc. Mulțumesc. Într-adevăr, este o întrebare importantă pentru că o consider ca fi, fiind o chestiune prioritară. Prioritară pentru că în domeniul sănătății avem două agenții independente importante, EFSA la Parma și EMA la Londra. Și sunt conștient de acest raport făcut de Curtea de Conturi și asupra mai multor agenții europene independente. Raport care identifică mai multe probleme la toate agențiile, poate e un fel de premiu de consolare pentru SAMCO, pentru că cele două agenții în domeniul sănătății sunt cele care au cele mai puține probleme, dar mă rog, e o consolare puțin mulțumitoare. Și am să respect acele recomandări ale raportului Curții de Conturi în special pentru că cele două agenții, EFSA și EMA, trebuie să fie independente și trebuie să fie și percepute ca fiind independente din afară. Știți foarte bine că percepția în politică este foarte importantă, la fel de importantă ca și realitatea însăși. Pe de altă parte, n-ar trebui să denigrăm aceste instituții, pentru că nu este în interesul nostru. În momentul în care EFSA devine populară, atunci fie este pentru că a fost uh, criticată că a fost prea strictă, așa cum s-a întâmplat cu mențiunile de sănătate, sau din potrivă. Și uh, de obicei se află undeva la mijloc. Deci, răspunsul este da, voi implementa măsuri pentru ca să nu existe conflicte de interese în special în ceea ce privește angajările și practicile de după angajare și cred că ar trebui să ne gândim la acest lucru alături de ceilalți comisari, pentru că nu este doar responsabilitatea mea, să avem niște reguli comune pentru conflictele de interese pentru toate agențiile, nu doar pentru una din ele. Bineînțeles că fiecare agenție are specificitățile sale, dar avem nevoie de reguli comune și acest lucru nu depinde doar de mine. Este o îngrijorare pe care o împărtășesc aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Sofia Oconi, 50 de secunde. Forgot Asparta. Sorry, we have... Sorry. Oconi, 50 seconds. Merci. Euh. Mulțumesc. Domnule comisar desemnat și bun venit la Parlamentul European. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, eu lucrez la această comisie, în special pe tema chestiunilor alimentare. În calitate de raportor pentru etichetarea carnii de, de bovine, vreau să vă întreb ce părere aveți în legătură cu clonarea animalelor în vederea producerii de alimente. În prezentarea dumneavoastră ați spus că veți prezenta la anul o propunere și aș vrea să am mai multe detalii în legătură cu poziția dumneavoastră în acest domeniu. După cum știți, Parlamentul este foarte atent și foarte vigilent la această chestiune. A doua întrebare. După tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană are o nouă competență în domeniul sportului. Acesta este esențial din punct de vedere al sănătății publice și va trebui să profităm de această situație. Vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți. Mulțumesc! bitte. Domnule Borș, vă rog. On the cloning. Mulțumesc. În ceea ce privește clonarea animalelor, am spus deja că vom face o propunere astfel încât până în iunie 2013, la comisie, să sperăm că vom fi adoptat o directivă asupra uh, clonării. Știm foarte bine ce s-a întâmplat ultima dată, deci să învățăm din lecțiile trecutului și din greșelile trecutului, să zic mai bine. În Uniunea Europeană, ziua de astăzi, uh, nu există nimic care să uh, împiedice um, această problemă. Cred că clonarea animalelor pentru alimente ar trebui să fie interzisă în Uniunea Europeană, dar Deocamdată nu avem o lege în acest sens. De ce nu avem o astfel de lege? Ar trebui să ne punem această întrebare. Știm ce s-a întâmplat la ultima încercare pe care am făcut-o. Acum va trebui să trecem mai departe, să avem o altă încercare pentru ca în sfârșit să fie interzisă clonarea animalelor. Și problema nu va fi aici, pentru că nu cred că problema este nici la Parlament, nici la Consiliu. Cred că problema va apărea în alte domenii în ceea ce privește etichetarea, Uh, produselor care vin uh, din aceste procese de clonare a animalelor și, bineînțeles, va trebui să uh, mă consult cu ceilalți comisari, pentru că aceasta acoperă mai multe domenii de activitate. Bineînțeles, avem nevoie și de un studiu de impact, dar, oricum, intenția mea este aceea de a merge mai departe cu această directivă pentru a fi adoptată în iunie 2013. Referitor la alimentele noi, nu cred să existe vreo problemă. Am menționat deja importanța activității fizice atunci când e vorba de sport, deci pentru prevenirea bolilor cronice. Și în măsura disponibilităților, serviciile mele vor ajuta pentru a promova sportul, în primul rând în rândul tinerilor, și uh, ținând cont de experiența mea, pot să vă spun că niciodată nu e prea târziu. Corpul omului se poate adopta, adapta oricând aceste experiențe a sportului. Mulțumesc. You mentioned uh, Glenis. Mulțumesc. Ați menționat problemele din uh, sistemul de sănătate și e clar că există multe lacune. Deocamdată nu avem un acord la Consiliu în ceea ce privește mențiunile de sănătate. De asemenea, avem și uh, o problemă cu mențiunile de sănătate în laptele de continuare pentru copiii mici și deocamdată industria reușește să uh, se învârtă în așa fel încât uh, să inducă în eroare pe părinți de dragul profitului. Mă interesează, mă interesează foarte tare um, profilul nutrienților și modul în care apare totul pe etichetă, în special în ceea ce privește laptele, pe, laptele praf pentru copii. După cum am spus deja, EFSA a fost uh, aspru criticată uh, cu privire la această problemă. De ce? Pentru că atunci când am uh, examinat mențiunile de sănătate într-o primă etapă, multe s-au dovedit a fi insuficiente. Practic, era o mențiune, dar nu era mențiune de sănătate și ar trebui să ținem cont de faptul că noi nu vrem să interzicem anumite produse alimentare, ci vrem să nu avem consumatori induși în eroare din cauza unor mențiuni eronate. Pentru că uneori EFSA e criticată pentru ceea ce face. Pentru că lumea înțelege că vrea să interzică anumite produse, dar nu este așa. Vrea doar să spună că anumite mențiuni cu privire la sănătate uh, și anume că ajută la digestie sau că te ajută să slăbești, sunt lucruri false și consumatorul nu ar trebui mințit. În ceea ce privește profilul nutrienților, eu voi uh, ține cont de ceea ce se stipulează în lege. Există un act normativ propus de comisie, adoptat de Consiliu și uh, adoptat de Parlament, iar acum urmează etapa implementării. Dar nu este ca și când am crea noi legi din neant, ci ne referim la implementarea unor lucruri existente deja. Trebuie să ținem cont și de produsele tradiționale, să le protejăm în acest demers, dar în același timp să avansăm în dosarul cu privire la profilul de nutrienți. Pentru că, în continuare, mențiunile de sănătate pot fi false doar prin faptul că se spune, de exemplu, că anumit, uh, un anumit produs te ajută pe de o parte, dar de cealaltă parte îți uh, dăunează. Cumva, un produs poate să conțină puțină sare, tu cauți un produs cu puțină sare, dar până la urmă ajungi să ai un produs cu un conținut ridicat de zahăr. Mulțumesc că toți suntem la EFSA, haideți să ținem cont că aniversăm 10 ani de EFSA, e foarte important. Doamna Antonescu, 50 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Pol, vă mulțumim pentru discuția pe care o purtăm. Uh, datorită acestei constrân acestor constrângeri financiare fără precedent, populația este expusă tot mai mult sărăciei, unor asigurări medicale necorespunzătoare și necesității de a acoperi integral din fonduri proprii costurile presupuse de îngrijire medicală și tratament. Pe întreg teritoriul Uniunii, cetățenii consideră că accesul la servicii de sănătate este inegal și acest lucru afectează, așa cum ați spus, și uh, tratarea bolilor cronice. Mi-a plăcut uh, ce am auzit de la dumneavoastră anterior în legătură cu inegalitățile în domeniul sănătății, faptul că avem nevoie de o politică de coeziune în domeniul sănătății, așa cum avem în uh, domeniul uh, economic. Întrebarea, în acest context, aș dori să vă întreb dacă abordarea inegalităților în materie de sănătate și promovarea unui acces egal la îngrijire medicală se vor număra printre prioritățile dumneavoastră și poate puteți să ne dați exemple de acțiuni concrete în acest sens. Mulțumesc! Herr Borg, bitte. Domnule comisar desemnat. Da, asta va fi una din prioritățile mele, deoarece Uniunea Europeană este asociată cu diferite idei. Libertate, justiție, um, unitate în diversitate. Dar ar trebui ca Uniunea Europeană să fie asociată și cu solidaritatea. Și solidaritatea nu se manifestă într-un text scris sau într-o declarație. Asta este foarte ușor de făcut, ci în termeni concreți, când vine vorba despre implementare. Prin solidaritate uh, înțelegem și uh, solidaritate în domeniul sănătății. Și aici avem un exemplu clar de nevoie de acțiune. În ceea ce privește acțiunile concrete, mă gândesc la ceva cât se poate de clar. Să sprijinim ratele de cofinanțare pentru acele state membre care um, au nevoie de o consolidare uh, a venitului național brut și să avem o discriminare pozitivă, dacă vreți. Nu totdeauna discriminarea este negativă. Avem și discriminare pozitivă, să nu uităm asta. Uh, se aplică, uh, de exemplu, în cazul cotelor de reprezentativitate pe criteriul de gen. Ei bine, cei care au nevoie de asistență trebuie să beneficieze de ajutor. Și, până la urmă, discriminarea nici nu mai e discriminare. Că dacă e vorba să discuți despre discriminare pozitivă, până la urmă aceasta se metamorfozează în solidaritate pură. Și cam la asta mă refer eu prin cofinanțare, poate nu toată lumea va fi de acord cu mine, dar știu că există cei care chiar au nevoie de asistență și care vor îmbrățișa această oportunitate. Să nu uităm că săracii au nevoie de servicii bune de sănătate, nu de servicii sărăcăcioase când vorbesc despre oameni săraci, nu mă refer neapărat uh, la noțiunea sărăciei economice, ci mă refer la vulnerabilitate, în funcție de gen, de vârstă și așa mai departe. Mulțumesc. Horst Schnerhardt. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. În strategia de sănătate 2007-2013 se face trimitere la legătura dintre sănătatea animalelor, sănătatea umană și așa mai departe. E bine, s-a discutat la un moment dat despre importanța controalelor, despre importanța verificării calității serviciilor veterinare și a furajelor. Ei bine, în anul 2013, această strategie pentru sănătatea animalelor um, expiră și e nevoie de o prelucrare a strategiei pentru continuare, dar vreau să știu de ce apar uh, amânări și cum anume va fi prezentat totul, într-un pachet sau nu. Mulțumesc. Domnule Borg. Prin acest pachet vrem să acționăm în prima parte a lui 2013. Va fi un pachet foarte important care va consolida eforturile de până acum. Există lucruri care ne interesează pe noi toți, de exemplu rezistența la antibiotice în domeniul, în domeniul uh, sănătății animalelor. Și rezistența animalelor la antibiotice ne afectează pe noi, oamenii, în mod direct. Dacă dăm antibiotice oamenilor sau animalelor atunci când nu este necesar, e foarte grav, pentru că rezultatul va fi o amenințare la adresa sănătății noastre și, mai grav de atât, există deja decese care um, au loc tocmai din cauza acestei rezistențe la antibiotice. Și să nu uităm că un antibiotic acționează pe o anumită perioadă de timp și, practic, reducându-i uh, uh acțiunea, uh, ne vom confrunta cu un pericol foarte mare, pentru că distrugem și perspectivele financiare ale uh, industriei farmaceutice având în vedere că interesul acesteia pentru a crea noi antibiotice, care vor acționa pentru o perioadă foarte scurtă, este foarte mic. E un dosar pe masa de lucru și sperăm ca în urma finalizării acestuia să avem o marjă de implementare mult mai mare, pentru că problema care vizează antibioticele um, e una care poate fi identificată și în alte domenii. De exemplu, semințele. Semințele, dacă nu, dacă nu sunt controlate cum trebuie, pot să uh, cauzeze mari uh, probleme. Deci, uh, în anul 2013, în prima parte a anului, vom acționa. Domnul Griffin, are cuvântul acum. Nu este în sală. Am terminat atunci uh, și a doua rundă de întrebări. Și trecem acum la întrebările celor de la IMCO. Colegul meu, Malcolm Harbour, va uh, avea o primă intervenție. Mulțumesc, vreau să mulțumesc uh, colegilor de la Envi în numele uh, Comisiei IMCO pentru că ne-au venit această oportunitate de a adresa comisarului desemnat întrebări importante pentru domeniul în care activăm noi. Vreau să le atrag atenția colegilor mei că vom avea șapte intervenții, uh, întrebări uh, lungi, și adică o întrebare de un minut, uh, urmată de răspuns, urmată de o întrebare suplimentară de 45 de secunde, de secunde mi se pare util să recapitulăm asta, după care urmează întrebările scurte. Știu, colegii de la Envi vor fi foarte atenți la încadrarea în timp. L-am ascultat cu satisfacție pe domnul Borg în uh, intervenția introductivă când a spus că el va, își va asuma rolul de leadership în ceea ce privește uh, reprezentarea consumatorilor în plan comunitar. Sunt uh, lucruri pe care se vor axa cu siguranță colegii mei prin întrebările lor, așa că dau mai întâi cuvântul domnului Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, mă bucur că am ocazia să intervin astăzi. Dumneavoastră ați spus că drepturile consumatorilor ar trebui să devină o realitate, lucru care mă bucură. Eu cred că declarația aceasta a dumneavoastră impune două întrebări. În primul rând, cum vom reuși să implementăm de adevăratelea altele normative care există deja, mai ales când e vorba de directive. Și, în al doilea rând, cum veți face uh, ca aceste directive să fie utilizate în beneficiul consumatorilor. Există un studiu recent care a fost publicat și care arată că foarte mulți consumatori se uh, simt uh, năpădiți de toate informațiile cu privire la protecția consumatorilor și vreau să știu cum anume am putea uh, face ca informația să fie una transparentă și adecvată. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru respectarea timpului. Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. Mulțumesc. Există mai multe instrumente. Sigur că e cu totul altceva cum le utilizăm, într-o manieră eficientă, comprehensivă și așa mai departe. Dacă e să discutăm despre lipsa de implementare, atunci asta ar fi uh, nedrept față de consumatori și față de cei care respectă, de fapt, regulile. Dacă nu Uh, facem nicio diferență între cei care respectă regulile și cei care nu le respectă, atunci ar fi haos. Sunt reguli comunitare uh, emise prin procedura de codecize. Deja uh, acest lucru e foarte laborios. Știam asta de dinainte, voi uh, simți asta pe propria mea piele. Va fi și mai greu când vom avea o lege unică pentru întreaga piață europeană, mai ales uh, ținând cont de diferențele de implementare. Voi participa la summitul ministrilor de resort din domeniul protecției consumatorilor când se va discuta despre implementare. E dificil să implementezi toate legile în același timp, fără nicio diferențiere. E imposibil, dar trebuie să ne consolidăm eforturile în acest domeniu și deja avem pentru asta centrele de protecție a consumatorilor care servesc coordonării uh, protecției. Iar în ceea ce privește acțiunile uh, colective, am o experiență de 15 ani uh, ca avocat. Deci am, am avut de-a face exact cu asemenea cazuri și pot să vă spun că al informa pe consumator că poate să meargă în instanță e destul de lipsit de eficiență, pentru că e ușor să stipulezi negru pe alb că e, există această posibilitate, dar consumatorul de cele mai multe ori e descurajat. Și atunci trebuie să vedem cum anume putem să-l determinăm pe uh, consumator să apeleze la un sistem alternativ implementarea înseamnă și uh, soluționare de litigii, pentru că uh, e vorba de siguranță, informare, educație, implementare, dar și uh, recurs. Și eu cred că Parlamentul European se descurcă foarte bine, făcând trimitere și la soluționarea online a litigiilor. E interesant mai ales în ceea ce privește uh, pachetele de sejur, călătoriile și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! O întrebare suplimentară, Andreas. Da, mă voi lega de ultima afirmație a comisarului desemnat. Avem de-a face cu acțiuni transfrontaliere și până la urmă e nevoie ca uh, la final să existe o, o unitate în ceea ce privește temeiul juridic, să existe protecție egală. Și ce veți face pentru a încuraja statele membre să se îndrepte către exact așa ceva? Domnul Borg, am uitat în prima mea intervenție să menționez și alte instrumente, de exemplu tabloul de bord pentru protecția consumatorilor. Uneori e criticat pentru că e un instrument care costă, dar tabloul de bord este un instrument foarte eficient, o metodă foarte utilă de a evalua um, performanțele tale și de a îi lăsa pe alții să învețe din performanțele tale. Poate că nu este naming and shaming, ci naming and praising. Deci cumva să îi lăudăm pe cei care se descurcă bine. În momentul în care văd că țara mea se situează pe locul 1, sunt mândru. Dacă nu, sunt rușinat. Dar care este ideea? mi se pare că la capitolul sancțiuni, sancțiunea politică este la fel de importantă ca și cea juridică, deci există mai multe metode de a urmări implementarea și să reacționăm um, la ceea ce se întâmplă pe piața unică și la ceea ce se întâmplă în plan uh, la ceea ce se întâmplă în plan comunitar, pentru că în momentul în care avem un produs lipsit de siguranță, acest produs practic pune în pericol 500 de milioane de cetățeni. Mulțumesc! Trecem acum la Evelyn Gebhardt, care personal îi urez bun venit. Mulțumesc, domnule președinte! Domnule comisar desemnat, în primele dumneavoastră intervenții ați menționat uh, adesea subsidiaritatea și uh, Carta Fundamentală și invocând aceste principii ați reușit cu dibăcie să evitați să răspundeți la anumite întrebări. Întrebările mele sunt de tipul da sau nu. În primul rând, doamna comisar Reding pregătește un uh, proiect uh, cu privire la drepturile cetățenilor și la migranți. Veți sprijini acest demers, da sau nu? De asemenea, uh, Comisiei Europene i s-a solicitat să facă o propunere legislativă în ceea ce privește uh, crearea uh, posibilității ca orice cetățean să aibă acces la un cont bancar. Însă nimic în termeni concreți până la urmă. Dacă veți deveni comisar, îl veți sprijini pe domnul Barnier uh, să realizeze acest proiect legislativ, da sau nu? Mulțumesc! the, the, the question about, uh, I'm sure you'd like to answer them. Da, um, nu ține neapărat de uh, răspunderea comisiei noastre, dar cred că toată lumea e uh, interesată de răspunsuri. Domnule Harbă, nu vreau să fac eu pe deșteptul, dar răspunsurile sunt da și da. Dar aș vrea să dezvolt puțin acest uh, aceste răspunsuri. În ceea ce privește cotele, nu vrem discriminare pe bază de gen, dar avem excepții pentru discriminare pozitivă, pentru uh, sexul prost reprezentat, de obicei uh, cel feminin. Nu mă deranjează sistemul de cote și trebuie să vedem exact la ce se referă propunerile pentru că există o diferență între posturile cu candidați aleși și posturile cu candidați numiți. Până la urmă, trebuie să avem uh, un sistem la care să ne putem uh, raporta. Eu credeam că deja am menționat în introducerea mea faptul că vreau să rezolv uh, problema accesului la conturi bancare. E o discuție care a fost deja lansată și urmează să discut cu comisarul Barnier. Este un lucru care ne vizează până la urmă pe noi toți. Cu siguranță pentru consumator va fi o propunere foarte importantă pentru că se va traduce în termeni reali, nu vor fi declarații uh, ambigue, fără omolog în realitate. vom avea transparență, vom avea transparență în ceea ce privește taxele, în ceea ce privește conturile bancare existente și cum anume pot să schimbi uh, un cont bancar cu altul. Vrem uh, ca pentru februarie 2013 să avem deja acest dosar pe masa de lucru. Pentru al doilea subiect, o întrebare adițională, nu e vorba neapărat despre schimbarea conturilor sau despre transparență, ci vrem să ne asigurăm că fiecare cetățean are de fapt acces la un cont bancar. Și Uh, dumneavoastră ați menționat doar inițiativele în prezentarea dumneavoastră, dar este totul foarte vag. Pe mine mă interesează uh, un drept al cetățenilor aici. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. De fapt, e vorba de accesibilitate, facilitarea accesului la un cont bancar, pentru că acum un cont bancar este aproape la fel de important ca și cartea de identitate. Transparența taxelor e primordială, precum și schimbarea conturilor. Da. Și titlul directivei probabil uh, va fi acela de a avea acces uh, la un cont bancar, ca să ne îndreptăm în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Toine Manders are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Borg, noi uh, ne ocupăm de protecția consumatorilor. Dumneavoastră sunteți un consumator întâi și întâi și cred că și dumneavoastră trebuie să fiți protejat și vreau să știu uh, ce uh, se întâmplă. Am văzut că a fost cazul domnului Dali și cum a trebuit să se retragă. E clar că există persoane care ar trebui să um, fie verificate de OLAF. Și acum trecând la un alt subiect, eu cred că ar trebui să informăm pe tinerii cetățeni europeni ca să știe exact cum anume pot beneficia de produse sigure, alimentare și nu numai. Mă interesează de asemenea să aflu cum anume puteți facilita accesul pacienților la medicamentele noi. Deci nici una din uh, părțile întrebării dumneavoastră, domnule Manders, nu ține de competența comisiei uh, noastre. Totuși, îl las pe domnul Borg să decidă la câte părți din, întrebări, din întrebarea dumneavoastră va răspunde. Eu cred că e o chestiune de prudență. Și trebuie să fiu prudent, da? Am lucrat cu domnul Dali în, uh, cât timp a fost comisar, dar și înainte. Sper să se poată apăra. Eu sunt aici pentru că a existat o demisie, trebuie să vină un înlocuitor. Guvernul m-a propus pe mine să-l înlocuiesc pe domnul Dali voi uh, asigura continuitatea, dar uh, voi veni și cu idei proprii. Olaf se poate apăra singur, nu sunt eu aici în măsură să mă refer la asta. În ceea ce privește uh, pregătirea tinerilor pentru a ști cum anume să aibă o alimentație sănătoasă, cursuri, de exemplu. Cursurile ar fi utile dacă nu ar fi obligatorii, pentru că nu vrem să băgăm nimic pe gâtul nimănui. Sigur că e foarte important să-i educăm pe tineri, dar nu spunându-le nu ai voie să consumi aia și aia, ci să uh, îi informăm cu privire la efectele anumitor ingrediente. Cu privire la medicamentele noi, sigur că suntem deschiși inovării, suntem uh, deschiși uh, soluțiilor tratamentelor alternative, cât timp metodele alternative sunt uh, sigure, nu ar trebui să intervenim uh, la nivelul opțiunii pe care o are orice cetățean. Elementul uh, percepției psihologice e foarte important aici. Știu că există o directivă cu privire la medicamentele alternative și vreau să vă spun că la ora actuală studiem uh, disponibilitatea medicamentelor noi. Uh, de fapt, a tuturor medicamentelor, indiferent de uh, eticheta pe care o poartă noi, alternative tradiționale. Vrem ca la final consumatorul să poată alege dar uh, standardul de siguranță să fie unul cât se poate de ridicat. Avem o uh, agenție independentă foarte bună, EMA, Agenția Europeană de Medicamente. Trebuie să garantăm nu doar independența a acesteia, ci să uh, ne asigurăm că va menține niște standarde foarte ridicate. Nu veți avea întrebare suplimentară, trecem direct la doamna Turună. La urma urmei nu v-ați referit la competențele comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, EU, În ceea ce privește normele de protecție a consumatorilor în plan comunitar, dumneavoastră ați menționat mai multe proceduri și uh, mă bucură foarte mult acest lucru. Ați menționat siguranța produselor, uh, dreptul de a avea un cont bancar. Și acum vine și întrebarea mea ce măsuri noi veți implementa pentru consumatorul european. Domnule președinte, vreau să mă refer la faptul că Comisia e un colegiu și e foarte important când uh, o, o nouă persoană este numită, când un nou comisar este numit, pentru că acesta trebuie să reprezinte uh, 500 de milioane de cetățeni. Dumneavoastră ați menționat articolul 21 și am ascultat diferite trimiteri la dreptul uh, homosexualilor, spre exemplu la sănătatea reproductivă a femeilor și dreptul femeilor. Uh, au fost uh, referiri foarte critice și aș vrea să știu din partea dumneavoastră ce veți face concret cu directiva împotriva discriminării. O veți sprijini sau nu? Domnul Borg. Da, nu pentru că e o piață internă, ci pentru că așa e corect. Articolul 21 e un articol care e reflectat și în legislația mal malteză, a fost uh, practic preluat cuvânt cu cuvânt în legislația noastră, garantând o, o egalitate între bărbați și femei prin lege. Am sprijinit acest demers legislativ și dacă am sprijinit asta în Malta, de ce nu aș sprijini asta în plan comunitar? Aveți așadar uh, o garanție din partea mea în acest sens. Și deja v-am dat exemple concrete despre cum putem să facem acest lucru. Avem articolul 21 în Cartea Drepturilor Fundamentale, dar nimeni nu poate spune cu mâna pe inimă că uh, lucrurile se desfășoară fără probleme în propria țară. Așa că ar trebui să ne asigurăm de faptul că articolul 21 nu se limitează doar la libertate sau sănătate, ci că acoperă toate domeniile problematice. Cu tot uh, respectul, în ceea ce privește noile inițiative um, al, pentru cetățeni, vreau să spun că avem deja soluționarea uh, alternativă și online a litigilor, avem uh, deja programul pentru consumator, care nu e în sine o inițiativă, dar care impune anumite acțiuni. Apoi, va urma directiva în ceea ce privește accesul la un cont bancar și sperăm că până în ianuarie să avem o propunere în ceea ce privește siguranța produselor. Asta în cooperare cu uh, alți comisari, cred că cu comisarul Tajani. Deci există deja inițiative și aș prefera să mă axez pe aceste câteva inițiative care să se bucure de succes decât să alerg după mai multe inițiative fără să finalizez nimic. Eu cred că e foarte important să mențin concentrarea și dacă dumneavoastră veți fi de acord cu nominalizarea mea, voi avea o perioadă limitată de timp în mandatul meu. Sigur, voi fi un comisar cu drepturi de pline, dar doar pentru un an și zece luni și aș vrea să țin cont de perioada pe care o am la dispoziție. Sigur că poți să pui piatra de temelie cât timp ești comisar pentru, viitoarea, pentru viitorul mandat, uh, iar eu sper să fac exact asta. Doamnă Turun, în întrebare suplimentară. Mulțumesc. Discuția despre uh, recursul colectiv, acțiunea colectivă a fost uh, nu, trebuie să fie o referire la uh, întrebarea din trecut. Mm, da, eu am întrebat despre inițiativele noi și vreau să știu dacă um, putem să facem trimitere la acțiunile colective ca parte a inițiativelor existente. Și Mă refer și din nou la articolul 21 și la cadrul LGBT, care ar putea fi sprijinit de doamna Reding, îl veți sprijini și dumneavoastră și, în al doilea rând, veți sprijini acțiunile uh, în ceea ce privește uh, finanțarea pentru uh, sănătatea reproductivă. Este o solicitare cam mare, dar încerc să dau un răspuns. Într-adevăr, este vorba de inițiativa doamnei Reding, care este răspunsătoare cu drepturile, nu este niciun motiv pentru care nu aș, nu aș susține asemenea programe care corespund cu articolul 21 și cu cartea în totalitatea sa. În ceea ce privește a doua întrebare, deja am răspuns. Nu voi face nimic sau nu voi încerca să fac nimic ca să uh, Uh, elimin ceva care există deja în program, atâta timp cât programul corespund, este în consonanță cu legile statelor membre, în ceea ce privește despăgubirile colective. Uh, aș dori să vă întreb care este, m-ați întrebat, să vă întreb care este opinia dumneavoastră personală. Opinia mea personală este că sunt pentru uh, despăgubirile colective. Am votat în Parlamentul Maltez vara trecută pentru introducerea, pentru prima dată în Malta, a legislației pentru despăgubiri colective și căi de atac colective. În ceea ce privește acest lucru, 18 din 27 state membre deja au adoptat căi de atac colective. Domnule președinte, dați-mi încă un moment Orice directivă în acest sens însă are nevoie de susținere din partea întregii comisie, comisii, deci ar fi ambițios și mm, riscant din partea mea să spun că aș urma o linie sau alta, însă sunt de acord cu dumneavoastră că a venit vremea să luăm o decizie într-un sens sau altul. Vă mulțumesc, îmi cer scuze pentru cei care ne urmăresc pe internet. Se pare că a, s-a pierdut imaginea video. pentru puțin timp. Urmează domnul Adam Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, comisia noastră încearcă să îmbunătățească poziția consumatorilor, să le dea mai multe puteri, să îmbunătățească situația lor pentru ca ei să poată să aleagă inform, cu toate informațiile la dispoziție. Așadar, sunt convins că veți coopera la fel de eficient și cu Parlamentul European. Contăm pe dumneavoastră în acest sens. Întrebarea mea este ce veți face pentru a face ca politica de protecție a consumatorului să fie o prioritate între diversele politici. Ați spus că veți, eh, reprezent, veți fi purtătorul de cuvânt al consumatorilor? Cum veți susține cauza consumatorilor atunci când eh, veți lucra în alte domenii? Știu că aceasta este o prioritate și în cadrul strategiei pentru consumatori. Mulțumesc, domnule Borgi. Mă voi lua după articolul 38 al cartei, care spune că politicile Uniunii, politicile Uniunii vor asigura un nivel înalt de protecție a consumatorului. Așadar, este vorba de departamentalizarea. Nu este vorba doar că uh, Comisarul pentru Consumatori se ocupă cu consumatorii. Fiecare direcție generală din Uniunea Europeană trebuie să asigure și, citesc din nou, un nivel înalt de protecție a consumatorului. Cel mai rău lucru ar fi să spunem că protecția consumatorului este responsabilitatea doamnei Reding sau, dacă mă aprobați pe mine, responsabilitatea lui Borg și ceilalți comunitari și ceilalți comisari pot să ignore protecția consumatorului. Aici am un mandat din partea cartei pe care trebuie să o aplicăm și că protecția consumatorului trebuie să fie aplicată total. Agenda consumatorului se bazează pe principiile patru pe care le-am menționat, siguranță, uh, informare, aplicare și cale de atac și despăgubiri. Nu vreau să insist foarte mult pe aceste căi de atac, dar cheia tuturor lucrurilor pe care le-am menționat stă în căile de atac, pentru că este inutil dacă ai un drept și după aceea să nu ai la dispoziție o cale de atac pentru a-ți putea uh, cere dreptul respectiv. Prioritățile mele vor fi căile de atac și să caut ca protecția consumatorului să fie aplicată peste tot în Parlament, în Comisie, în direcțiile generale și că Uh, va fi un principiu aplicat universal. Da, un răspuns perfect de două minute. Domnule Bilan, întrebare suplimentară. Mulțumesc. O întrebare suplimentară legată de informații, informarea și educarea consumatorului. Considerați că mecanismele de astăzi pentru a îmbunătăți uh, informarea consumatorilor Uh, sunt suficiente și considerați că cooperarea între actori este suficientă în momentul actual și dacă nu, care ar fi direcția unor evoluții eventuale și ce ați putea face dumneavoastră în calitate de comisar pentru a îmbunătăți eh, mecanismele deja existente. Domnul Borgi, într-adevăr, este încă, mai sunt mult de, multe de făcut. Însă cred că avem o serie de instrumente pe care le putem îmbunătăți. Am menționat deja centrele de protecție a consumatorilor, o rețea a organismelor de protecție a consumatorilor. Acestea trebuie să fie, uh, această rețea trebuie să fie consolidată într-o uh, piață de 500 de milioane și am, am menționat și tabela de marcaj și studiile pentru că uneori există o alergie la studii. Se spune că costă prea mult și că nu dau rezultate concrete. Dar vă dau un eh, exemplu al unui studiu în legătură cu comportamentul consumatorilor care a dus la o directivă împotriva înșelăciunii în comerțul online. Datorită studiului respectiv asupra comportamentului consumatorului, a fost emisă o direct, directivă legată de căsuțele care trebuie să fie marcate în comerțul online. Cumperi un produs pe internet, un lucru care devine foarte frecvent și nu-ți dai seama că deja ai marcat, fără ca tu să marchezi, o, uh, o mențiune legată de drepturi. Drepturi la care tu renunți. Bineînțeles că tu trebuie să marchezi căsuța respectivă și căsuța să nu se marcheze singură. A existat un studiu uh, al serviciilor noastre în domeniul uh, protecției consumatorului. Un studiu care a dus la rezultate concrete, deci voi continua să utilizez studiile în activitatea mea. Mulțumim, domnul Denis de Jong. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Borgi. Din păcate, cuplurile de același sex sunt discriminate în ceea ce privește drepturile consumatorilor. De exemplu, dreptul la reduceri, uh, dacă se dacă vor să rezerve o singură cameră la hotel, li se cere să rezerve două camere. După cum spunea doamna Turunen, uh, negocierile sunt dificile. Ne puteți promite că dumneavoastră, responsabil cu problemele consumatorilor, veți face tot ceea ce este posibil pentru ca directiva cu, pen, cu privire la protecția consumatorului să fie adoptată cât mai rapid. Asta și că veți face un lobby în acest sens. În al doilea rând, uh, Uh, domnul Dali spunea că integritatea este esențială. Dumneavoastră, puteți să ne spuneți dacă aveți funcții acum la care veți renunța pentru a evita un conflict de interese și cum definiți dumneavoastră un conflict de interese în calitate de comisar? Vă mulțumim. Domnul Borgi. Singurele funcții pe care le dețin acum sunt cea de deputat din Malta, ministru și sunt membru onorific al anumitor cluburi din Malta. Uh, uh, sper că aceste cluburi muzicale nu vor uh, intra în conflict cu funcția mea. Nu sunt directorul niciunei companii comerciale în acest moment, eram în trecut, însă acum nu mai conduc nici o companie, nu am interese de afaceri de niciun fel și în momentul în care am devenit ministru, în 1998, am lăsat în urmă uh, serviciul meu juridic. Deci nu am legături cu biroul juridic, nu primesc niciun fel de plată, am abandonat clienții uh, în mâinile colegilor mei dintr-un motiv foarte simplu. era ministru al justiției, deci vă dați seama de conflictul de interes care ar fi existat dacă ar fi avut cea mai mică legătură cu fostul meu birou de avocat. Deja am răspuns la întrebarea ceea ce se întâmplă cu articolul 21. Îl punem pe perete, într-o ramă frumoasă, acasă? Nu. Articolul trebuie să fie implementat și trebuie să fie implementat prin măsuri clare. Deja am menționat o măsură care nu se prea potrivește cu opiniile mele în ceea ce privește don, don, donările de sânge, însă mai există și alte uh, aspecte. În Malta există o nouă lege a sănătății pe care am adoptat-o ca ministru al justiției. Va fi posibil în uh, spital uh, să fie considerat ca partener un partener de același sex, în sensul deciziilor care trebuie luate în spital. Deci, acolo unde există uh, anumite discriminări care sunt menționate în articolul 21 al cartei, voi susține eliminarea acestor discriminări și voi susține schimbările necesare. Vă mulțumesc în numele președintelui au, audierii. Mi s-a dat o scrisoare din partea domnului Hans Klaus, Lene. Ehm, Comisia Jurii a examinat declarația de interese a domnului Borge. Observația este că există anumite greșeli de ortografie, însă, în afară de aceasta, nu există organizații uh, Eh, nu există observații suplimentare. Însă nu am înțeles exact din ce cluburi, cluburi faceți parte. Da, cluburi muzicale. Fiecare sat are propriul său club muzical. Și eu fac parte din aceste cluburi muzicale, uh, un club care pare se întâmplă să fie în jurisdicția mea. Nu voi întreba ce, la ce instrument cântați. Domnul Denis de Jong, dacă aveți o întrebare suplimentară. Da, foarte pe scurt. Acum am toată certitudinea că nu aveți alte funcții, însă nu am înțeles exact ce părere aveți în ceea ce privește acceptarea de către statele membre a directivei antidiscriminare. Nu mă uh, refer la uh, articolul 21, ci la directiva antidiscriminare în legătură cu care Consiliul nu vrea să fie de acord. Nici acest aspect nu face parte din mandatul nostru, însă uh, răspunsul va fi relevant. Am luptat împotriva discriminării în toată cariera mea politică și juridică. Nu există niciun motiv pentru care aș începe să nu mai lupt împotriva discriminării acum v-am uh, detaliat măsurile pe care le-am luat ca avocat și ca ministru pentru eliminarea discriminărilor din lege pe care le-am eliminat. eliminat. Uh, cred în demnitatea ființei umane și așadar nu trebuie să aibă loc niciun fel de discriminare justificată. O uh, discriminare este justificată dacă mi se dă un loc de parcare în fața Parlamentului, nu este uh, Uh, vorba de o discriminare, pentru că există un motiv. Însă, dacă există discriminare nejustificată pe baza unor motive care există în Carta uh, și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, voi lupta pentru eliminarea discriminării, pentru că eu cred în demnitatea ființei umane. Vă mulțumim, iar acum ultima întrebare în formă lume din partea domnului Borghețiu. Vă mulțumesc, domnule comisar de desemnat, vă urez mult succes. Eu mă număr printre cei care admiră insula dumneavoastră. Este o insula liber- libertății din multe motive și aveți dreptate să fiți mândru. În primul rând, o decizie, o sentință a Curții de Justiție spune că statele membre nu pot să împiedice comercializarea sau comercializarea unor produse fără uh, Uh, eticheta comunitară. Acest lucru mi se pare destul de restrictiv. Este în, inter, din, în interesul consumatorilor să știe de unde provine un produs. Veți conlucra cu viitorul dumneavoastră coleg, comisarul pentru comerț, uh, să elucidați acest dosar sau, pe de altă parte, considerați că este util Uh, să fie informați consumatorii în legătură cu desemnarea geografică și originea unui produs. În țara mea sau uh, confiscat uh, jucării, produse farmaceutice care proveneau din anumite state, de exemplu din China. Este, era vorba de produse periculoase care periclitau sănătatea copiilor. Președintele întrerupe Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Domnule Borci. Domnule Borghezio, sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spun următorul lucru. Trebuie să facem mai mult pentru a garanta siguranța acestor produse care sunt importate din statele terțe din afara Uniunii Europene. Din păcate, nu avem aceleași sisteme de verificări și de controle care sunt în vigoare pentru alimente. La alimente, într-adevăr, există verificări introduse, însă, dacă vorbim despre produse neagricole sau nealimentare, aceste produse pot fi importate în, pe piața europeană și dacă aceste produse sunt periculoase, au potențialul de a periclita sănătatea a 500 de milioane de consumatori. Nu dețin foarte multe detalii în legătură cu acest, această etichetă comunitară, uh, însă vă pot asigura că voi face tot ceea ce este în puterea mea pentru a garanta siguranța produselor. Este o prioritate pentru mine personal și pentru întreaga comisie. Și chiar trecând mai departe, de ce să nu vorbim despre siguranță în domeniul serviciilor? Întotdeauna vorbim despre siguranța produselor, dar nu menționăm siguranța serviciilor. Uh, echipamentele ignifuge, uh, dacă o cameră de hotel, de exemplu, este uh, protejată împotriva incendiilor corespunzător și acest tip de servicii. Așadar, am de gând să lansez o carte verde, un document consultativ în acest sens cu privire la siguranța serviciilor. Nu vreau să, aș vrea să-i angajez pe ceilalți comisari, însă aș dori să merg mai departe și să includem sectorul serviciilor pentru a avea o piață internă mai sigură. Domnule Borghezio, o întrebare suplimentară? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în ceea ce privește comerțul online, Comisia CRIM a aflat recent de la experți și prin documente de la experți că uh, Organizațiile mafiei sunt foarte prezente în jocurile de noroc online și în vânzările online. Nu cumva credeți că ar trebui să protejăm consumatorii mai mult aici, pentru că consumatorii acum, de fapt, se pun în mâinile mafiei în, atunci când fac tranzacții online sau practică jocuri de noroc online. Domnul Borci într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră și datorită faptului că comerțul online este un lucru pozitiv, benefic, însă trebuie să existe limite. Este o monedă cu două reversuri. bineînțeles că consumatorii pot să utilizeze internetul pentru facilitate, însă în același timp criminalitatea organizată poate să utilizeze și ea uh, internetul pentru a își răspândi activitățile. Știu că există o directivă în acest sens sau un proiect, dar nu sunt sigur dacă implementarea directivei este adecvată. Aceasta, de fapt, va fi o prioritate a mea în cei doi ani de mandat dacă mă veți confirma în poziția de comisar. Vă mulțumesc. Urmează trei întrebări scurte. Prima întrebare va pune domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. În august am adresat o întrebare comisiei în ceea ce privește uh, pachetele și ambal- ambalajul uh, țigărilor, și anume ca ambalajul țigărilor să fie fără mm, menționarea firmei. Comisia va veni cu o propunere la un moment dat în acest sens și vreau să știu dacă știți exact ce se întâmplă cu acest uh, document, pentru că sunt vizate locurile de muncă ale celor din uh, industria a uh, ambalajelor. Și în ceea ce privește produsele piratate și traficul de țigări, cum, cum estimați această problemă și cum estimați că se intervine la nivelul bune funcționare a pieței? Și apoi, ce se întâmplă cu uh, lipsa informațiilor uh, eficien, cu privire la eficiența uh, ambalajului simplu al țigărilor, fără a menționa marca? Mulțumesc! The difficulty in answering this question is that Răspunsul la această întrebare este că directiva se află încă sub principiul confidențialității, deci nu pot să fac decât să promit că voi face tot ce voi putea în acest sens. Am văzut această etichetare uh, fără marcă și pot să vă spun că și aceasta poate fi eficientă. Dacă vom ajunge la stadiul de a obliga uh, în directivă să se includă și aceste elemente. asta nu știu până acum. Va trebui însă să avem o etichetare pe pachete care să fie eficientă. Și a, uh, cred că produsele de tutun trebuie să arate ca niște produse din tutun și nu ca altceva. Deci aceasta este direcția a, uh, spre care aș merge eu. Și anume, una foarte clară Deși uh, știm că, deși această directivă nu este încă cunoscută în mod oficial, uh, este confidențială, mm, până la urmă s-au auzit tot felul de lucruri. Singura țară unde cred că așa ceva s-a introdus a fost în Australia. Am văzut niște pachete uh, care fac ca produsele din tutun să fie mai atractive și a, a fost o, o cauză prezentată în Tribunalul Suprem din Australia și această cauză a fost respinsă. Acum s-a prezentat o cauză în fața OMC-ului, față de Australia și vom vedea ce se va întâmpla. Dar eu unul aș prefera să lăsăm statele membre să aibă libertatea de a alege în mod individual dacă doresc sau nu să introducă aceste pachete uh, fără marcă, no name. Aceasta este însă părerea mea personală. Uh, se poate întâmpla acest lucru și dacă directiva pentru produse de tutun va fi lansată. Uh, poate că Parlamentul va merge într-o anumită direcție și aceasta ar putea o slăbi sau întări. Eu aș fi împotriva uh, slăbirii uh, poziției din directiva actuală. Mulțumesc, domnul Busutil. Domnule președinte, Domnule Borci, vă cunosc foarte bine, nu numai pentru că venim din același partid politic, ci și pentru că locuiesc la doar uh, trei străzi de dumneavoastră și, într-adevăr, există un club de muzică pe acolo. Vă admir dintotdeauna pentru integritatea dumneavoastră și pentru că acasă la dumneavoastră sunteți un simbol al drepturilor omului și al democrației, valori esențiale pentru un Europeană pe care toată lumea aici le prețuiește. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru aceasta, pentru că dacă n-am avea oameni ca dumneavoastră, țara dumneavoastră, țara mea, n-ar fi îmbrățișat valorile europene. Am o întrebare cum veți face dumneavoastră în calitate de consumator, să protej- de comisar, să protejați uh, consumatorii pentru a nu fi induși în eroare, pentru că ei câteodată sunt induși în eroare pentru a cumpăra lucruri pe care de fapt nici nu le doresc să le cumpere. Ce măsuri concrete aveți de gând să luați pentru a împiedica astfel de practici? Mulțumesc! Yes, Mulțumesc, mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră frumoase la care aș adăuga că ceea ce ați menționat uh, sunt lucruri cu care mă confruntam în activitatea mea uh, în calitate de avocat. Când cineva venea la mine cu o factură în mână uh, pentru un produs pe care n-avusese a de gând să-l cumpere, în special era vorba de enciclopedii care se vindeau online. Ah, și eu, în general, nu cumpăr uh, pe internet cărțile, mă duc la librării. Dar în ziua de astăzi, uh, din ce în ce mai mulți uh, oameni folosesc uh, internetul, de exemplu, pentru a călători și așa mai departe. Deci, dacă ar trebui să luptăm împotriva acestor, acestei publicități care induce în eroare, indiferent că e vorba de produse farmaceutice sau de alte produse, pentru că și ele se vând online, dacă dorim să vedem ce se întâmplă în statele membre, um, noi trebuie să ne respectăm până la urmă angajamentele pe care le-am luat față de consumatori. V-am menționat deja uh, instrumentele de care dispunem, uh, centrele de protecție a consumatorilor, tabelele mm, de evaluare și așa mai departe. Uh, și trebuie să vedem ce se întâmplă în legătură cu comerțul online. Să fim foarte atenți în această privință și pot să vă promit aici, în fața uh, audienței, că voi fi foarte atent și, așa cum și la mențiunile de sănătate am spus că le voi elimina pe cele care sunt înșelătoare, la fel voi face și în ceea ce privește comerțul online. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ultima întrebare din partea Comisiei IMCO, din partea domnului vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu toate comisiile Parlamentului vor fi atât de dificile, domnule Borci. Cum aveți de gând să implementați un pachet holistic, punând în primul loc pe consumator. Știm din experiență că acest portofoliu este divizat între mai mulți comisari și aceasta face ca situația să fie foarte dificilă, așa cum am văzut în trecut. Un exemplu care a fost deja menționat de colegi în ceea ce privește acțiunile colective. A fost propus recent un pachet legislativ asupra instrumentelor financiare. O să vă întreb care sunt măsurile pe care aveți de gând să le implementați pentru a vă asigura că toți cetățenii vor avea acces la acțiuni colective în ceea ce privește aceste instrumente financiare. Revenind acum la Carta Drepturilor Fundamentale, dacă v-am înțeles bine, Munca dumneavoastră va fi fără niciun fel de rezerve, fără niciun fel de reticențe în această privință. Mulțumesc, uh, spune comisarul desemnat. Uh, când e, uh, când e vorba de o întrebare malteză, ar fi foarte nepoliticos să nu răspund în limba mea maternă. Mulțumesc. Știu că sunteți raportor la Parlament pe această temă și că sunteți foarte angajat în această privință. Și în ceea ce privește acțiunile colective, am spus deja că sunt pentru. Aceasta este părerea mea personală și știu că majoritatea statelor membre sunt pentru, dar eu va trebui să lucrez și cu ceilalți comisari. Ați criticat faptul că acest portofoliu este divizat între mai mulți comisari. Eu nu pot să spun nimic în plus, pentru că Uh, eu însumi voi fi doar comisar și nu pot să fac altă declarație în alt sens. Dar atunci când uh, predecesorul meu a fost întrebat uh, o întrebare similară, a răspuns că înțelege responsabilitățile pe care le are doamna Reding în ceea ce privește drepturile consumatorilor și că rolul lor era acela de a se coordona cu statele membre și acest lucru era esențial în sectorul consumatorilor, în special în ceea ce privește agenda pentru consumatori. M-ați întrebat dacă uh, îmi voi lua un angajament de plin, fără niciun fel de rezerve față de Carta Drepturilor Fundamentale. Și eu pot să vă spun că am analizat această carte și nu văd nimic greșit în ea. Trebuie să vedem însă care sunt și interpretările date de uh, Curtea Europeană de Justiție. Și nu am niciun fel de reticență, niciun fel față de Carta Drepturilor Fundamentale. Și Carta uh, nu impune niciun fel de reticențe sau de interpretări. Sunt foarte conștient de faptul că orice drept are niște limite. Totuși, nu am niciun fel de rezerve și pot să vă spun aceasta cu mâna pe inima. Pentru că toată viața mea am luptat împotriva discriminării. Bineînțeles că fiecare dintre noi face greșeli la un moment dat în viață, dar pot să vă spun că în ceea ce privește drepturile omului și Carta Drepturilor Fundamentale Acestea sunt documente esențiale pentru mine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să vă mulțumesc uh, membrilor din Comisia IMCO pentru că ați uh, menținut uh, timpul și acum am să dau cuvântul domnului Grăte. Mulțumesc, Malcolm Harbour. Dragi colegi, trecem la runda cu numărul 4. E vorba de întrebările colegilor de la Comisia pentru Agricultură. Cinci întrebări scurte, 50 de secunde pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Primul care intervine, Albertes. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Bor, am o întrebare foarte simplă. Parlamentul European, pe 18 octombrie 2010 a luat următoarea decizie. Parlamentul European cere ca importul de produse agricole în Uniunea Europeană să fie permis doar atunci când uh, produsele respective respectă standardele uh, cele mai înalte cu privire la siguranța omului, animalelor uh, și așa mai departe. E vorba de o decizie care a fost uh, votată uh, cu o majoritate extrem de uh, amplă. Ce reacție aveți dumneavoastră? Trebuie aplicată legea și legea este extrem de clară. Ar fi nedrept să fim de acord cu um, Uh, așa, așa ceva, pentru că știu că e la ora actuală o controversă legată de standardele impuse um, fermierilor noștri și ar fi nedrept față de aceștia dacă am avea standarde mai laxe în ceea ce privește produsele venite din terțe state. Avem piața unică a celor 500 de milioane de consumatori și nu ar trebui să facem niciun fel de discriminare împotriva fermierilor europeni. față de celelalte produse. În ceea ce privește produsele agricole, noi avem uh, mijloacele de a impune uh, respectarea unor standarde înalte. Avem un birou în acest sens care face inspecții nu doar în Uniunea Europeană, ci și în afara Uniunii Europene. Practic uh, se fac evaluări și în Argentina, Brazilia și așa mai departe și uh, se încearcă verificarea tuturor produselor în așa fel încât tot ceea ce intră pe piața celor 500 de milioane de consumatori să fie în deplină concordanță cu standardele impuse propriilor fermieri. Putem să sporim uh, implementarea și să o extindem și la celelalte domenii, în ceea ce privește plantele, semințele și așa mai departe. Și avem și acordurile de liber schimb pe care Uniunea Europeană le semnează cu celelalte state, uh, știu că Rusia a aderat la OMC și că există câteva controverse în ceea ce privește um, ce poate fi importat și ce nu poate fi exportat din motive tehnice. Nu ar trebui să apelăm la uh, considerente protecționiste, dar ar trebui să ținem cont de uh, faptul că fiecare țară trebuie să-și asume uh, obligațiile. Și eu voi insista foarte mult pe respectarea tuturor angajamentelor. Mulțumesc următorul vorbitor, Luis Capulaș Santos. Domnul comisariu, cum sabe... Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, de mai bine de un deceniu, Uniunea Europeană a trebuit să se confrunte cu o boală foarte serioasă, cu boala vacilor nebune, o problemă foarte serioasă pentru care s-au cheltuit mulți bani. Și aceasta a dus la interzicerea consumului făinii din carne și oase, pentru că aceasta a fost uh, unul dintre motivele care făcea să transforme rumegătoarele în carnivore și după aceea această interdicție a fost uh, introdusă și pentru alte animale care nu sunt rumegătoare, unde bineînțeles nu există probleme de acest fel. Dar există riscul uh, unei contaminări încrucișate în uh, exploatațiile agricole și de aceea e nevoie de un sistem de control eficient, riguros și o informare regulată a consumatorilor pentru a nu lăsa loc la îndoieli. Așa că, domnule comisar, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră și ce aveți de gând să faceți în acest sens. I know something about this problem. Știu câte ceva despre această problemă, pentru că știu uh, dificultățile cu care ne-am confruntat atunci când a apărut această boală, care a creat și dificultăți economice enorme în țările care au fost afectate și s-au luat măsuri grele, măsuri puternice pentru a preveni um, introducerea proteinelor în furajele uh, date animalelor care sunt rumegătoare și care nu mănâncă carne. Există persoane care spun, uh, ok, de ce nu, de ce nu renunțăm la această interdicție? Uh, pentru ca măcar animalele care poate să mănânce carne uh, să se reintroducă proteinele în furaje pentru aceste animale. Însă există o dificultate și anume aceea de înlăturării acestei interdicții și uh, există riscul de a amesteca aceste proteine și în furajele care sunt destinate animalelor rumegătoare. Iată de ce eu aș respecta principiul siguranței maxime, pentru că incidența a scăzut uh, în mod uh, dramatic în ultimii ani, tocmai grație măsurilor care au fost uh, luate, așa că redeschiderea acestui dosar sau o atitudine mai laxă în acest sens ar putea duce la uh, o creștere a incidenței pe viitor. Nimeni nu-și dorește așa ceva, din mai multe motive și a, pentru că avem nevoie de un principiu al siguranței maxime pentru alimentele pe care le consumăm. Aceasta este opinia mea. Mulțumesc. Uh, domnul Leinen, vă rog. Good afternoon, uh, Dr. Uh, Borg. Domnul Leinen, mulțumesc. Sănătatea animalelor este foarte importantă pentru portofoliul dumneavoastră, în special ceea ce privește transportul animalelor. Predecesorul dumneavoastră a intrat într-un dialog structurat, dar n-a susținut o interdicție generală uh, de transport de peste 8 ore animalelor duse către uh, abatoare. Dumneavoastră aveți aceeași poziție sau nu? Mr. First of all, Mr. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că vă admir eforturile dumneavoastră, indiferent că sunt de acord sau nu în acest sens. Câteodată, bunăstarea animalelor este considerată a fi ceva secundar, nu atât de important, câteodată chiar uh, ca un adevărat obstacol în calea progresului, în special în momente de criză economică când argumentele sunt mai degrabă de tipul haideți să fim uh, pragmatici. Și vă spun foarte sincer că nu pot să vă promit ceva ce nu pot îndeplini, dar pot să vă promit, în schimb, două lucruri. În primul rând, regulamentul actual referitor la transportul animalelor nu este aplicat. Dovada acestui fapt este că eu n-am auzit până acum de nicio procedură de încălcare a acestui regulament împotriva niciunui stat membru, nu știu dacă dumneavoastră aveți cunoștință de așa ceva, în legătură cu transportul animalelor în conformitate cu regulamentul actual. Așa că cred că putem face lucrurile mai bine, putem să ne modernizăm și, de exemplu, uh, vehiculele care transportă animale ar trebui să aibă sisteme de navigație prin uh, satelit pentru a vedea dacă aceste reguli la care vă referați dumneavoastră, transportul spre abatoare, sunt respectate sau nu. Cea deci, de-a doua chestiune. În legislația referitoare la sănătatea animalelor, la bunăstarea animalelor, pot să vă spun că există o propunere pentru a avea un cadru general de bunăstare a animalelor care să fie lansat la anul. Am lucrat deja pe marginea acesteia și mă întreb dacă ar trebui redeschisă această chestiune și dacă regulile actuale sunt suficiente sau nu. Și dacă aceste reguli sunt aplicabile sau nu. Dar poate vom continua cu o întrebare suplimentară. Nu, acum suntem cu o procedură simplă. Următorul vorbitor. Domnul Hasling. Domnule Borg, spuneați că Europa trebuie să devină un lider mondial în ceea ce este protecția consumatorilor cu siguranță. Veți fi de acord că nu trebuie să renunțăm la toleranță zero față de produsele importate care nu Uh, respectă standardele noastre. În ceea ce privește EFSA și acțiunea netransparentă și criticile față de EFSA, mai ales în ceea ce privește uh, evaluarea OMG-urilor, sunteți de acord cu o reformă a evaluărilor de risc la EFSA pentru OMG-uri și cu o reformă a activităților EFSA, EFSA pentru că atâta timp cât nu vom progresa uh, în acest uh, dosar. Vreau să știu ce veți face. Veți fi de acord cu un moratoriu pe OMG-uri? Mulțumesc! On the unauthorized uh, GMO levels. În ceea ce privește nivelurile de OMG-uri care sunt autorizate astăzi, va trebui să fim foarte atenți, să vedem ce se aplică la alimente și problema dacă se aplică la furaje sau la alte produse, aceasta uh, rămâne o chestiune de dezbătut. Dacă putem avea încredere în EFSA sau nu. EFSA are un obiectiv foarte clar și anume acela de a oferi o consiliere științifică și obiectivă. Și interesant să vedem ce se întâmplă cu percepția asupra independenței EFSA, care este importantă. Eu voi lucra foarte mult în acest sens. Dar nu voi renunța la responsabilitățile mele, pentru că nu EFSA este cea care autorizează, ci Comisia. Deci, așa stau lucrurile. Eu nu voi utiliza EFSA pentru alte scopuri decât acelea de a avea uh, o consiliere științifică și după aceea va fi decizia mea dacă există autorizare sau nu generală sau condiționată, uh, fie o condiționare a autorizării, fie în ceea ce privește implementarea ei. Deci, la întrebarea dumneavoastră, nu, nu voi fi sclavul EFSA, dar nici nu voi ignora ceea ce EFSA are de spus. În ceea ce privește OMG-urile, știu um, că dosarul este foarte delicat, știu că există controverse uh, care au apărut de-a lungul timpului și știu cât uh, de ușor este ca Consiliul să lase lucrurile în mâna Comisiei și să nu prezinte nicio propunere, uh, nici măcar ideea de a aplica principiul subsidiarității în ceea ce privește culturile deci anume ca statele membre să poată hotărâ dacă, de, dacă permit sau nu uh, culturile cu OMG-uri în afara chestiunilor de mediu care rămân în continuare de competența Comisiei. Mulțumesc. Acum, ultimul vorbitor din partea Comisiei Agri, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Și eu aș vrea să vă întreb, noi avem nevoie de importuri în Europa de soia și alte produse pentru a avea furaje, din multe state, din uh, Statele Unite în special. Ce se va întâmpla cu importurile OMG-urilor în Europa și nevoia de licențe în cadrul Uniunii Europene pentru a face față costurilor ridicate cu care se confruntă industria la ora actuală? Mulțumesc, domnule Borg, vă rog. Știu cât uh, de delicată este această chestiune. Și cunosc de asemenea problema etichetării conținutului uh, în uh, OMG-uri până la o anumită cotă de 0,9%. Bineînțeles, există criterii științifice în spatele acestor cerințe. Referitor la culturile cu OMG-uri, știu că există un raport, uh, raportul Seranini, pe care trebuie să-l iau în considerare și că acesta va fi discutat uh, și se va ține cont de asemenea și de uh, ultimul aviz primit de la EFSA. Însă, ceea ce este important este că voi respecta regulile existente, cu excepția cazului în care EFSA va spune altceva și atunci probabil voi lua o altă decizie. Știu că există mii de hectare în afara Uniunii Europene care sunt cultivate cu produse ce conțin OMG-uri. Știu de asemenea reticențele din partea Parlamentului în acest domeniu și de aceea ar fi de dreptul irresponsabil din partea mea să nu țin cont de toate punctele de vedere exprimate, în special uh, Uh, din partea Parlamentului și n-am să mă grăbesc uh, să intervin în acest dosar atât de delicat, așa că voi aplica un principiu al precauției în mod rezonabil, pentru că atâta timp cât nu vom avea dovezi clare, uh, voi prefera să stau mai degrabă un pic mai în spate decât să mă grăbesc să o iau înainte. Mulțumim, domnule comisar desemnat. Am finalizat și a patra rundă de întrebări. Am acoperit și întrebările colegilor de la uh, Comisia pentru Agricultură și acum avem o rundă finală. Avem nouă colegi care vor pune întrebări. Trei întrebări lungi mai întâi, cu o întrebare adițională cu tot. Și apoi șase întrebări scurte. Și pentru a doua oară, Marina Iana Kudakis are cuvântul. Mulțumesc! Vorbeam uh, despre bugetul european și mă bucură faptul că nu sunteți împotriva reducerilor de bun simț. E un lucru pe care îl cer uh, alegătorii din circumscripția mea. Vorbeam și despre agențiile europene și mă bucură faptul că ați menționat problema conflictelor de interese și uh, Uh, sper că activitatea noastră drept membru onorific în clubul de muzică să nu intervină în uh, activitatea noastră calitate de comisar. Dar ce se întâmplă în ceea ce privește proasta gestionare și uh, auditul de slabă calitate la agențiile europene? Și dat fiindcă vrem Um, să cheltuim banii mai cu cap. Cum anume veți propune o, redu- o reducere bugetară în cadrul agențiilor? Doamna Iana Kudakis, e frumos că intervineți a doua oară, dar uh, v-aș ruga să vă limitați la domeniul uh, vizat. Eu nu știu dacă comisarul de senat vrea să răspundă la această întrebare, pentru că nu a fost o întrebare uh, din domeniul portofoliului domniei sale. Cum dorește, domnul comisar de senat? Vreau să spun doar un lucru. Eu sunt un membru al unui club de muzică, nu sunt muzician, eu nu am cântat niciodată, doar sprijin uh, acest sector și nu cred că faptul că îmi place muzica uh, îmi va deregla activitatea în calitate de comisar. Dacă există uh, cea mai mică șansă să se întâmple asta, Uh, voi renunța la calitatea de membru onorific, dar asta nu înseamnă că nu voi mai merge la uh, reprezentațiile oferite de formația respectivă. Așadar, vorbeam despre reduceri bugetare și unde să aibă ele loc. Când e vorba de sănătate, dacă aplicăm reduceri în mod arbitrar, atunci oamenii sunt primii care suferă, oamenii vulnerabili. Există însă modalități de a reduce cheltuielile fără a mm, renunța la standardele de sănătate și îngrijiri de sănătate. Avem astăzi uh, tablouri de bord online, uh, platforme e-health, putem să monitorizăm uh, starea unui pacient uh, la distanță, există multe, multe elemente inovatoare care pot fi utilizate aici. De exemplu, am aflat că multe medicamente um, brevetate vor deveni medicamente generice în câțiva ani. Prin urmare, costul pentru aceste medicamente va scădea. În ceea ce privește conflictul de interese, eu deja am spus că uh, recomandarea curții de conturi cu privire la cele două agenții care intră sub portofoliul meu bine, nu sunt parte din Sanco, fiindcă sunt independente, dar totuși țin de competența mea, noi vom implementa măsurile necesare pentru a elimina acele critici și mă voi consulta cu colegii mei pentru a vedea dacă nu putem să avem reguli comune în plan comunitar pentru toate agențiile independente. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să nu mai facem gălăgie, vă rog, pentru că e foarte dificil pentru invitatul nostru, iată, de trei ore Uh, stă și răspunde la întrebări. Dacă vreți să purtați uh, dezbateri, atunci vă rog frumos în afara acestei încăperi, dar nu aici, la audiere. Urmează acum Carl Schlüter. Mulțumesc! Vreau să vă întreb, domnule comisar desemnat, ce propuneri legislative vreți să prezentați în strânsă legătură cu strategia pentru alcool? Pentru că Problema principală care este de fapt? Dacă e să fim sinceri, noastră puteți să spuneți dacă este o competență națională, dar în calitate de ministru de externe ați fost uh, răspunzător, de exemplu, pentru faptul că Malta a dat o declarație ministerială cu privire la uh, starea de sănătate a cetățenilor și a uh, scos de acolo importanța sănătății reproductive a femeilor și dreptul la avort și așa mai departe. Și vreau să știu cum uh, veți uh, încerca să modificați uh, legislația în acest domeniu. Mulțumesc! Eu nu am avut uh, nicio treabă cu acea Uh, cu acel demers și în ceea ce privește uh, pachetul pe care l-ați menționat dumneavoastră cu HIV-SID uh, și în ceea ce privește pachetul pentru HIV-SIDA, noi vrem să avem un pachet comprehensiv cu privire la situația pacienților HIV-SIDA. E o tragedie. Nu ar trebui să ne jucăm cu viețile oamenilor și cu tragediile acestea. Așa că opinia mea este foarte fermă. În ceea ce privește alcoolul, consumul de alcool există, e la fel ca și consumul de țigări. Și trebuie să includem lupta împotriva consumului excesiv de alcool în cadrul uh, luptei Uh, împotriva provocărilor secolului. Nu înseamnă că vrem să interzicem alcoolul, dar discutam despre factorii de risc. Trebuie să le expunem cetățenilor uh, factorii de risc și, practic, să explicăm ce se întâmplă în momentul, în organismul uman în momentul în care se consumă alcool excesiv. Întrebare adițională? Nu ați fost suficient de clar. Întrebam de faptul că ați profitat de rolul de ministru de externe în Malta pentru a schimba uh, poziția Uniunii Europene cu privire la uh, uh, poziția comunitară față de, uh, față de importanța sănătății reproductive și așa mai departe. Și cum anume ne puteți asigura că nu veți face același lucru și în calitate de comisar? Dar eu niciodată nu am fost, de exemplu, la ONU ca să vorbesc despre așa ceva. Am menționat uh, în cadrul Mediteranei și a Orientului Mijlociu acest lucru, dar în calitate de ministru de externe, niciodată nu am uh, discutat despre asta la ONU, nu a fost vorba despre așa ceva. Ultima dată cât am fost la gener- adunarea generală ONU, am participat pur și simplu, dar uh, în calitate de reprezentant al premierului și am discutat despre subiecte politice. Pentru că despre asta era vorba. Sigur că acum am dosarul despre sănătate și uh, consumatori, e totul diferit față de afacerile externe și acum mă acomodez, așa că îmi cer scuze dacă nu am înțeles chiar fiecare detaliu din dosar. Am avut doar trei săptămâni la dispoziție ca să mă pregătesc Totuși, dacă considerați că am spus ceva ne la locul său pe această temă, um, să-mi atrageți atenția, pentru că eu nu mi-amintesc. Mulțumesc, Corin Lepaj. Président, monsieur, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Borci, aș dori să revin la organismele modificate genetic și expertiza EFSA. Trei lucruri. Parlamentul a votat în primă lectură un text pentru a modifica directiva OMG-urilor. Așteptăm o poziție a Consiliului. Sunteți pentru abordarea unei, uh, unui acord în a doua lectură. În al doilea rând, ne-ați spus că țineți la independența EFSA. Considerați, vă gândiți la măsuri concrete pentru a îmbunătăți nu doar percepția, ci și realitatea independenței acestei agenții. În al doilea, treilea rând, vreți să rev, re, revizuiți sistemele de evaluare, nu doar în, uh, domeniul, în domeniul OMG-urilor. Uh, sunteți pregătiți să revizuiți orientările în acest sens. Vă mulțumesc. Domnule Borgi? Yes, it is important. E foarte important. Percepția e reală, dar și realitatea uh, e la fel. Când am uh, spus uh, că trebuie să percepem cum trebuie subiectul, m-am referit și la legătura dintre percepție și realitate. Așa că aș vrea să clarific lucrurile în cazul în care am fost înțeles greșit. Eu nu o să fiu, doamnele Paș, sclavul EFSA. O spun clar și răspicat. Asta nu înseamnă că nu voi ține cont de um, avizul EFSA și de opinia științifică ce vine de la EFSA. În ceea ce privește OMG-urile, eu nu mă voi uh, pripi. Nu, dar asta nici nu înseamnă că nu voi lua uh, decizii. Există câteva implicații juridice și în cazul în care lipsește implicarea. Știți că la CEJ există posibilitatea de a inenta o procedură în cazul lipsei de acțiune. Haideți să ne referim la uh, raportul cu privire la OMG-uri, uh, criticat nu doar de EFSA, ci și de agențiile naționale cu privire la metodologie. Dacă nu am o evaluare finală a raportului Seraliei. E totuși important să am o evaluare de la EFSA înainte de a înainta în acest dosar. Practic, cunoaștem foarte bine situația. Consiliul lasă la latitudinea comisiei să ia decizie. Până la urmă, comisarul dă autorizația și nu EFSA. Și noi trebuie să fim foarte prudenți. Trebuie să luăm decizia corectă, pentru că o decizie greșită va avea efecte extrem de grave. Cert este că nu mai putem amâna o decizie. Mulțumesc. Corile Paj, întrebare suplimentară. Borg. Un lucru suplimentar, domnule Borgi. În ceea ce privește org- organismele modificate genetic, veți solicita studii de toxicitate pe termen lung, care nu există în momentul actual. I did not understand what... îmi, cer, îmi cer scuze, nu am înțeles un cuvânt din uh, traducere. Dacă voi cere, o să repet. Repet, est-ce que vous entendez? Repet, aveți de gând să cereți studii de toxicitate pe termen lung pentru a cunoaște efectele OMG-urilor asupra sănătății sau veți rămâne la studiile pe termen scurt de 80 de zile? Este un lucru important. Domnule Borg. Domnule Paj, când Comisia a încercat să impună un termen obligatoriu de 90 de zile, ne-am confruntat cu mari probleme. Vă imaginați ce greu ar fi să depășim termenul acesta de 90 de zile, dar mă voi baza pe date științifice și pe principiul uh, precauției. Dacă asta înseamnă schimbarea metodei de lucru de la EFSA pentru a se detașa de regula de 90 de zile, atunci așa să fie. Asta pentru a avea O perioadă mai lungă de testare, da. Dar, încă o dată, trebuie ca aceste măsuri să fie sprijinite de dovezi științifice. Eu cred că o EFSA independentă își va schimba repede metodologia dacă așa e corect să se întâmple. Nu cred că ar trebui să uh, impună neapărat comisia acest lucru. Mulțumim foarte mult! Și acum trecem la cele șase întrebări de la Envy. Să nu uităm, sunt întrebări scurte. 50 de secunde întrebarea și apoi 2 minute răspunsul. Iolanta Hipner are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați oferit până acum. Întrebarea mea este una foarte scurtă. Iarăși suntem în sezonul uh, vaccinării împotriva gripei și uh, Uh, mai avem campanii planificate pentru următorii ani. Cum vă vedeți rolul în stabilizarea pieței vaccinurilor în așa fel încât să uh, oferim uh, recomandări pozitive doar pentru acele întreprinderi care oferă vaccin, vaccinul pe deplin testate? Recent am avut o reacție de panică la fenomenul vaccinării. Credeți că se va repeta? Mulțumesc că ați respectat timpul. Dăm cuvântul acum domnului comisar desemnat. Nu putem trăi fără vaccin. Ne bazăm iarăși pe dovezi științifice ca să ne asigurăm că vaccinurile sunt sigure. Câteodată trebuie sigur să luptăm cu prejudecăți față de vaccin. Să nu uităm că și vaccinul salvează vieți. Pe mine ce m-a uimit în trecut, când au avut loc uh, uh, epidemii, a fost că Uniunea Europeană nu a acționat uh, uniform. Uh, fiecare a crezut că poate lupta pe cont propriu până când uh, uh, fiecare și-a dat seama că atunci când uh, lucrurile nu se mai pot rezolva în plan național, ar trebui să se intervină uh, la un uh, nivel superior, uh, din nou, la nivelul comunitar. În ceea ce privește vaccinarea, după că dumneavoastră v-ați referit concret la vaccinare, date fiind, amen, dată fiind directiva cu privire la amenințările pentru sănătate, uh, act normativ discutat deja în Parlament și care sper eu um, va, se va finaliza, se pune întrebarea dacă putem găsi un temei juridic în așa fel încât să avem o metodă comună de achiziționare de vaccinuri, ca să nu se întâmple ca data trecută, când unii au obținut cantități uh, uriașe de substanțe pentru vaccin, mai mult decât aveau nevoie. Așadar, îmi amintesc uh, care a fost experiența în statul meu. E vorba de faptul că până la urmă, printr-o achiziționare colectivă, s-ar putea ajunge și la un preț mult mai uh, bun și uh, omogen pentru vaccin. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor. Da, vorbeam uh, la un moment dat despre faptul că falsificarea, contrafacerea produselor este foarte problematică mai ales când discutăm despre dispozitive medicale, despre medicamente. Uh, aici e vorba în primul rând despre siguranță. În Italia, în anul trecut, 24 de milioane de kilograme de alimente uh, contrafăcute au fost confiscate. Uh, vreau să știu ce veți face pentru a combate acest fenomen care periclitează sănătatea umană. Mulțumesc. Domnule Port, două minute întrebare. Răspunsuri, mă scuzați. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gardini. Cunosc acest fenomen. E o problemă gravă, care și, uh, și distorsionează competitivitatea. Cei care respectă legea sunt discriminați și dezavantajați în fața celor care, practic, uh, acționează ilegal. Și cunosc problemele cu care ne confruntăm. Avem controle foarte stricte, mai ales când e vorba de produsele agricole, însă există uh, acea portiță cu produsele importate, non-agricole. Nu sunt uh, pe deplin satisfăcut de implementarea normelor și e îngrijorător să constatăm că foarte multe produse sunt contrafăcute și că pun în pericol sănătatea umană. E clar că e bine când se confiscă produsele și mi se pare că trebuie să cooperăm mult mai bine cu autoritățile care uh, fac aceste controle și uh, le confiscă. Daunele sunt de cele mai multe ori uh, enorme. Și pentru că ați menționat dispozitivele medicale, uh, și contrafacerea acestora, în cazul acestora, uh, pericolul este și mai mare pentru că e vorba de un risc uh, pentru sănătatea umană. E bine, mai ales în acest caz, avem nevoie de un mecanism de control flexibil sau uh, în uh, regim de urgență pentru a putea acționa cu, uh, cu fermitate. Avem câteva precedente îngrijorătoare de produse non-agrare extrem de dăunătoare copiilor. În Uniunea Europeană știm prea bine cu ce fel de cazuri ne-am uh, confruntat. Au existat cazuri în care au apărut pe piață inclusiv dispozitive medicale contrafăcute care au cauzat decesul a sute de femei. Mulțumesc. Întrebare adițională. Voi uh, vorbi în suedeză ați uh, răspuns într-o manieră foarte inteligentă, ați făcut trimitere la uh, prevederile în vigoare, ați spus uh, că în ceea ce privește avortul primează principiul subsidiarității, că e de competență națională. E bine, dacă toți am avea această uh, atitudine, se pune întrebarea oare ar mai fi cineva eligibil pentru a fi declarat uh, numit comisar? Dumneavoastră mereu ați spus că chestiunile de avort Uh, țin de competența statelor membre, dar până la urmă e o problemă care vizează fiecare femeie în parte. Și mii de femei își pierd viața anual în plan global pentru că nu există legi cu privire la avort ca lumea. Uh, și aceste cazuri se regăsesc și în Europa. Vreau să știu cum anume veți milita dumneavoastră pentru sănătatea reproductivă a femeilor, în așa fel încât să uh, îmbunătățim sistemul. Nu vrem să menținem status quo-ul, vrem o îmbunătățire. Domnule Borg, două minute. Nu e o chestiune de a fi șmecher uh, sau iscusit în a evita răspunsurile, ci e o chestiune de a respecta litera uh, tratatelor. E foarte clar, așadar, că atunci când e vorba de a permite sau nu anumite practici, e la latitudinea statelor membre. Nu eu am scris tratatele. Tratatele au fost uh, ratificate în toate statele membre, pentru că, după cum bine știți, nu suntem un stat federal. Suntem o uniune de state federale care au renunțat la suveranitate în anumite sectoare în favoarea competenței partajate, pe alocuri și așa mai departe. Deci, indiferent de ce credem fiecare în parte, până la urmă se pune problema unor uh, furnizării unor servicii care nu țin neapărat de uh, competența comisiei, că e vorba de portofoliul meu sau de un alt uh, portofoliu, că e vorba de directiva cu privire la sănătatea, servicii de sănătate transfrontaliere și așa mai departe. Până la urmă, decizia finală e în statele membre. Și nu spun acest lucru doar astăzi pentru că mi-am pregătit dosărelul, ci e o chestiune recurentă. Am uh, analizat întrebările parlamentare pe care uh, eurodeputații le-au, le-au uh, adresat cu privire la această chestiune sensibilă și răspunsul a fost mereu și mereu același, indiferent de viziunea care a stat la baza formulării răspunsului, că statul uh, membru decide personal, fiecare avem uh, opinia proprie și uh, Doamne ferește să fim obligați să gândim după un anumit tipar uh, impus. Eu cred că ar fi ilegal să nu respect uh, tratatul, să mă îndepărtez de acesta și nici nu intenționez să o fac. Mulțumesc. Karl-Heinz Florenz. Domnule Boci, ajungem la finele audierii dumneavoastră și vreau să vă felicit sincer pentru prezentarea făcută. Am o întrebare sau două mai scurte. În politica uh, de mediu avem uh, principiul răspunderii producătorului și vreau să știu exact ce părere aveți uh, în ceea ce privește produsele pe bază de tabac. Cine va plăti riscul? Și o a doua întrebare, ce fel de sprijin puteți să oferiți pentru ca predecesorul dumneavoastră să aibă un acces garantat la documente pentru a se apăra așa cum trebuie. Mulțumim. Domnule Borce, aveți cuvântul. <laughs> the second question, Mr. La da, a doua întrebare, domnule Florenț, este foarte dificil să răspund, pentru că respect legile instituției și voi respecta orice solicitare făcută conform regulilor. Ar fi compromițător din partea mea să spun orice altceva. Am spus deja la început că există o demisie, asta înseamnă că trebuie să existe o înlocuire și cele două aspecte nu eh, sunt independente, un lucru nu influențează altul și vă asigur că ușa mea, poarta mea va fi deschisă pentru orice eurodeputat în teme uh, legate de portofoliul meu. Nu pentru că este convenabil din punct de vedere politic, ci pentru că așa este corect. Am fost deputat timp de 20 de ani sunt obișnuit cu dreptul de examinare al Parlamentului și sunt obișnuit să colaborez cu Parlamentul. Sistemul maltez permite uh, unui ministru să fie și deputat. Mie îmi place acest sistem, alții îl critică, însă asta înseamnă că întotdeauna trebuie să fii pe fază și să te gândești la cum, care va fi reacția Parlamentului la măsurile uh, Uh, pe care le iei. În ceea ce privește directiva pe care ați menționat-o, uh, toată lumea așteaptă o reacție și din punct de vedere al credibilității. Dacă unii cred că ceea ce s-a întâmplat va uh, împiedica lansarea directivei cu privire la produsele de tutun, trebuie să dovedim că nu au dreptate. Uh, legiuitorii, Parlamentul și comisie, Comisia trebuie să acționeze rapid și nu voi, nu am nicio intenție să slăbesc directiva actuală. Mulțumesc, Dagmar, Dagmar Roth-Berend. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Două reacții în legătură cu bunăstarea animalelor. Sunteți de acord că legislația existentă cu privire la cosmetice trebuie să fie implementată fără schimbări și că uh, Uh, ultima prevedere va fi implementată anul viitor în martie. În al, al doilea rând, la transport am privit asigurarea a doi predecesori ai dumneavoastră că se va revizui timpul de transport al animalelor și că vom primi o pro- propunere legislativă dincolo de simpla aplicare a legii. Uh, ne puteți confirma că veți face o asemenea propunere pentru privitoare la transportul animalelor da, foarte vă rog, foarte scurt, domnule Borge. Mulțumesc, doamna Rothberend. În legătură cu prima problemă, bunăstarea anim- animalelor și legislația cu privire la produsele cosmetice. Deja am spus că procesul este unul foarte greoi. Și există un motiv pentru acest, această durată. Regulile se aplică nu doar în Germania sau în Malta, se vor aplica pe întregul continent. Deci, are sens să existe un proces de durată. Uh, directivele se adoptă cu o perioadă de tranziție și câteodată statele încearcă să inventeze pretexte pentru a evita implementarea. Nu mi se pare corect. În latină se spune că există o expresie că dacă a venit momentul, căutăm după aceea o derogare. Nu uh, mi se pare corect să facem așa în acest dosar. Cred că interdicția ar trebui să intre în vigoare, în vigoare după cum au decis Parlamentul și Consiliul. Vom monitoriza efectele interdicției pentru că vom face o evaluare de impact. Și aș mai adăuga un motiv. Dacă nu facem acest lucru, industria nu va încerca niciodată să găsească metode alternative de testare, în afara de testarea pe animale. În limba engleză există o expresie care spune că necesitatea este mama invenției. Atunci când ești obligat să cauți alternative, le vei găsi, dar dacă nu ești obligat, nu. Deci, da, interdicția trebuie să intre în vigoare în martie 2013. În ceea ce privește transportul, pentru că nu vreau să... Aici ă, mă, sunt obișnuit cu propunerile care se întorc împotriva mea. Nu vreau să fac o asemenea promisiune aici. Însă, pe lângă aplicare, voi încerca să văd ceea ce putem vedea cu alți comisari pentru a avea un, o evaluare de impact pentru a îmbunătăți uh, regulile actuale. Nu mă angajez la regula transportului, limite de transport 8 ore. Mulțumesc, nu în ultimul rând, Peter Zeber. Ah. Iată, vreau ca, în calitate de ultim intervenit în această seară, să vă um, laud pentru ceea ce ați reușit să oferiți în aceste trei ore uh, Uh, ne-ați arătat foarte clar că veți acționa în baza Cartei Drepturilor Fundamentale și asta contează până la urmă cel mai mult. Ați fost și ministru al mediului în, calita- în ca- uh, uh cariera noastră politică și vreau să știu cum vă veți comporta în momentul în care vor exista uh, chestiuni de mediu pe masa de lucru, veți uh, sprijini demersurile noastre pentru a proteja mediul înconjurător și cum anume veți uh, păstra o legătură cu Comisia Envi. Ne veți consulta a priori da, înainte de a veni cu o uh, propunere, uh, cât de des uh, uh veți veni la noi, cum veți menține legătura cu noi. Cred că asta ne interesează foarte tare, mai ales că uh, vrem ca Parlamentul să fie luat în serios. Știți că avem un acord interinstituțional, noi nu avem drept de inițiativă și tocmai de aceea ne interesează dacă ne veți asculta. Deci, concret, cum veți coopera cu Parlamentul European? Mulțumim, Richard Zeber. Câte întrebări uh, înghesuite într-o singură întrebare? Două minute, domnul uh, comisar desemnat. Of course, no person in his right sense. Bineînțeles, nicio persoană cu bun simț uh, în poziția mea de azi ar spune că nu, voi, nu va veni la consultări. Însă voi fi cinstit cu dumneavoastră, voi uh, folosi timpul meu pe, în toată măsura posibilă pentru a menționa Uh, legătu- pentru a menține legătura cu uh, instituția democratică aleasă din uh, Uniunea Europeană, aleasă direct de către cetățeni și care a primit puteri mai mari prin procesul de codecizie, prin tratatul de la Lisabona. Însă, aș dori să conving pe toată lumea cei care sunt de acord cu mine și cei care nu sunt de acord, cei care mă susțin în postul de comisar și alții care ezită aș dori să vă conving că mă simt bine la Parlament pentru că și eu sunt deputat. Nu aș vreau să spun că miniștrii tehnocrați sau uh, miniștrii uh, aleși cu mari majorități nu știu, nu pot să înțeleagă necesitățile uh, persoanelor. Uh, la fel am putea spune că un ginecolog nu înțelege nașterea pentru că el nu a născut niciodată. Eu înțeleg Parlamentul, răspund în fața Parlamentului, sunt examinat de Parlament și acest lucru îl văd și ca un avantaj. Avantajul poate să fie utilizat sau nu. Însă dacă consider, dacă știi că ești deputat ales de cetățeni într-un scop, și asta simt eu, acest lucru schimbă relațiile pe care le ai cu un parlament. Întotdeauna le-am spus colegilor mei și colaboratorilor din Malta să nu se plângă atunci când primesc întrebări parlamentare, pentru că aceste întrebări vin pe punctele slabe care pot să fie remediate. Bineînțeles, va trebui să decideți dumneavoastră, după aprobarea mea, dacă mă aprobați, dacă sunteți de acord cu abordarea pe care o voi avea. Vă mulțumim. Am ajuns la finele rundei de întrebări și acum, domnule comisar desemnat, aveți 5 minute la dispoziție, poate mai puțin dacă doriți, pentru o declarație finală. Apoi o să-i dau cuvântul lui Malcolm Harbour și la sfârșit voi mai interveni odată eu. 5 minute așadar. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru indulgență în această zi internațională a curtoaziei. Cred că am avut un dialog corect. Nu, aici nu este vorba de a fi deștept sau isteț. Am încercat doar să fiu eu însumi. Și Credeți-mă când spun că ceea ce vedeți, acestea sunt eu. Nu am intenții ascunse, nu am nimic de ascuns. Am încercat să dau un răspuns cât de complet întrebărilor dumneavoastră și vă rog, vă rog să mă iertați dacă am făcut greșeli. Iertați-mă dacă nu am putut să răspund la toate întrebările puse, dar mm, nu se pot, poate face totul în trei săptămâni. Am înțeles din entuziasmul din spatele întrebărilor dumneavoastră că portofoliul acesta aparține cetățenilor. Nu este vorba de discutarea unor generalități ca la afaceri externe, este vorba de un de, este vorba de lucruri con- concrete și deputații, membrii Parlamentului de peste tot din lume, dacă își îndeplinesc atribuțiile, au o legătură directă cu alegătorii. Cineva mi-a spus că atunci când apare o propunere, aceasta a fost uh, cântărită chiar în Parlament pentru a vedea care ar fi impactul asupra industriei. Și sunt de acord cu acest comentariu, pentru că și Parlamentul este responsabil. De fiecare dată când ne vom întâlni, dacă voi fi confirmat și dacă voi avea privilegiul de a vă servi și dumneavoastră, vă rog să vă amintiți de această remarcă a mea. Dacă Parlamentul decide un lucru, în spatele deciziei stă semnătura democratică a milioane de cetățeni. Și Parlamentul a ținut cont și de alte uh, considerente care nu sunt legate de uh, teme parlamentare neapărat. Intenția mea, dacă voi fi aprobat, este să depun o propunere ambițioasă a directivei pentru produse de tutun în ianuarie, să respect termenul de martie 2013 pentru interdicția testelor cosmeticelor pe animale și să fac o nouă propunere până la mijlocul anului 2013 care să țină cont de problemele legate de bunăstarea animalelor și, în al patrulea rând, să investesc și mai mult în o aplicare mai bună sper că am reușit să demonstrez că de la începutul carierei mele politice în Malta, de când m-am înscris în Partidul Național la vârsta de 17 ani, am fost un apărător al ideilor europene, atât uh, la greu cât și la ușor, și voi apăra valorile europene, inclusiv non-discriminarea sunt pregătiți și contez pe o apărare apropiată cu, par, cu cooperare apropiată cu Parlamentul și sper că vom avea ocazia să lucrăm împreună în viitorul apropiat. Thank you very much. Vă mulțumesc domnule Volci. Îi dau cuvântul acum domnului Malcolm Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vroiam să mulțumesc uh, Comisiei Envi și dumneavoastră ca președinte pentru că ne-ați permit, permis comisiei noastre să uh, joace un rol important aici uh, și ne luăm responsabilitatea în serios. Aș face referire la portofoliul său care uh, după cum a spus domnul Bolgi, este un portofoliu la fața locului, apropiat de cetățeni. Domnul Borge a făcut multe angajamente importante în după masa aceasta și dacă va fi aprobat, ne vom aduce aminte de angajamentele respective și relația comisarului cu Parlamentul va fi bazată pe aceste promisiuni. A fost o audiere de succes și bine organizată, mulțumită dumneavoastră, domnule președinte. Uh, am reușit să adoptăm, abordăm multe uh, teme, vă mulțumesc, și am o comunicare administrativă. Aș dori să invit toți coordonatorii de la Comisia INCO să ne întâlnim la în sala 6Q2 la 6 și un sfert, unde vom discuta și vom analiza audierea, uh, concluzia, uh, concluzie pe care, și vom trage o concluzie pe care o voi prezenta uh, Comisiei de Mediu la reuniunea sa de la ora 19. Mulțumesc, Malcolm Harbour. La final vreau să spun că a fost o zi frumoasă Prestația dumneavoastră, domnule doctor Borge, a fost uh, extraordinară, dat fiind că ați avut puțin timp la dispoziție ca să vă pregătiți, mai puțin de trei săptămâni. Și iată, eu cred că ați reușit să răspundeți la toate întrebările, dând dovadă de faptul că sunteți competent uh, în acest domeniu, uh, dar și că aveți o um, competență personală extraordinară. Ne-ați arătat foarte clar că sunteți un om de calitate și în ceea ce privește activitatea predecesorului dumneavoastră, noi am colaborat foarte bine cu domnul Dali, uh, a fost mereu binevenit uh, în Parlament. Uh, mă bucură faptul că am reușit să separăm cele două cazuri, Dali Borgi și mă bucură faptul că s-a făcut trimitere și la cazul domniei sale. E nevoie să se bucure de acces de plin la uh, informații pentru a se putea apăra. Așa este. Astăzi ați acoperit foarte multe uh, aspecte specifice. Pentru noi, directiva uh, cu privire la tabac este foarte importantă. Ați menționat și alte dosare. După cum se știe, noi uh, vă vom evalua în funcție de reacția pe care o veți avea pe fiecare din aceste dosare. Nu vom face o pre-evaluare și sperăm că veți fi într-adevăr comisarul celor 500 de milioane de cetățeni, pentru că și că veți realiza că bunul cel mai de preț al cetățenilor europeni este sănătatea lor. Este un domeniu foarte sensibil, răspunderea dumneavoastră este una uh, extraordinară. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această audiere echitabilă, pentru faptul că s-a respectat ziua politeții. Domnul Parneo deja a făcut trimitere la acest aspect în această dimineață. Iată, de ziua politeții mulțumesc foarte mult pentru asta vreau să mulțumesc unui număr de 15 servicii care într-un timp record au uh, pus bazele acestei uh, audieri. Și vreau să mai fac încă un anunț uh, coordonatorilor de la Envi le spun că ne revedem tot aici în 2Q2 pentru evaluarea audierii. O dihnă plăcută până atunci Ehm, iar celor care nu uh, se întorc, o seară plăcută în continuare. La revedere!